moi aussi, je vais. Dear colleagues, so we are going to uh, to start this afternoon with the uh, exchange of views with uh, Thierry Breton. Um, dragi colegi, vom începe cu schimbul de păreri cu domnul comisar Breton. Mai întâi, la primul punct, adoptarea ordinii de zi. Dacă nu există observații, considerăm că am adoptat ordinea de zi. Putem trece la schimbul de păreri cu domnul Thierry Breton și vom continua în franceză. Vă mulțumesc, domnule comisar, pentru că ați acceptat invitația noastră. Acordul verde, acordul ecologic, e o ambiție de mediu, dar și o ambiție economică și, în special, o ambiție industrială. de la capacitatea de a face din acest pact ecologic uh, o ambiție industrială reală pentru industriile noastre, pentru piața unică de care vă ocupați, domeniul digital, dar toate sectoarele economice vizate, e un element uh, cheie al reușitei. Dacă pactul ecologic rămâne doar o ambiție de mediu, dar nu și industrială, atunci uh, <clears throat> Am putea paria că nu vom reuși să atingem obiectivul pe care l-am stabilit, și anume de a face din Europa primul continent neutru în carbon în 2050 cel târziu pe planetă. Aveți așadar o responsabilitate majoră și aveți 15 minute la dispoziție ca să ne prezentați la câteva săptămâni de la lansarea strategiei industriale de care vă ocupați, să ne prezentați viziunea dumneavoastră concretă cu propuneri sau idei cât mai concrete cu putință în fața Comisiei de Mediu, Comisia Envi, care, după cum știți, e cea mai importantă comisie din Parlamentul European. Nu știu dacă pe plan politic asta rămâne de văzut, dar e cea mai importantă în ce privește numărul de reprezentanți. Vom putea reveni chiar după Brexit, când va fi și mai importantă decât înainte. Deci e important să avem acest schimb direct cu dumneavoastră și vă dau cuvântul pentru un sfert de oră. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Înainte de a începe, <clears throat> dacă îmi permiteți, acum că, din păcate, Brexitul e din, în spatele nostru, din păcate pentru că majoritatea dintre noi regretă ce s-a întâmplat, Știți că eu toată viața am lucrat în engleză, cu excepția cazului când eram ministru, când am vorbit în franceză. Cred că probabil. Deci ar trebui să fac după Brexit. Avem acum 4 milioane de mii de concetățeni eh, de limbă engleză, cetățeni britanici care rămân în UE, care sunt foarte importanți pentru noi, dar probabil că e bine să inaugurez această întâlnire într-un discurs în franceză. Vă mulțumesc. Vă dau timp să vă puneți căștile. Uh, uh, uh, După cum am spus la ultima întâlnire, când am vorbit Uh, o jumătate din discurs în franceză, un sfert în germană și un sfert în engleză. Vreau să vă spun mai întâi că mă bucur foarte mult, domnule președinte, că am primit invitația dumneavoastră. din partea comisiei dumneavoastră, care are lucrări foarte importante pentru Uniune. După cum ați reamintit, am venit aici să vă spun din nou că Comisia Europeană are o ambiție clar exprimată de a deveni în orizontul 2050 primul continent care să atingă neutralitatea climatică. Această ambiție, desigur, <clears throat> nu este izolată, fiind o ambiție, trebuie să antreneze cu ea <clears throat> toți factorii implicați și toți cei care contează, precum Parlamentul, care joacă un rol extrem de important și în Parlament ați reamintit comisia dumneavoastră, care joacă un rol absolut cheie. De fapt, nu trebuie să ne ascundem în spatele degetului. E vorba de a reinventa în Europa un adevărat model de creștere economică nou, poate chiar un nou model de societate. Întrucât pactul verde, Green Deal, e și o strategie industrială, după cum am spus, foarte importantă. O strategie tehnologică, vom investi foarte mult în noi tehnologii și normativă foarte importantă cu responsabilitățile care îmi revin. După cum ați reamintit, o să-mi asum rolul care îmi revine pentru a contribui la această ambiție. În plus, știți că <clears throat> am un portofoliu, desigur, tot ce reprezintă domeniul digital și vreau să fac în așa fel încât tot ce privește domeniul digital să contribuie la această ambiție. Transformarea despre care e vorba e una evident pe termen îndelungat. Îmi hmm, spun limpede că va fi vorba ca noi să devenim lideri pe plan mondial în ce privește tehnologiile verzi. Obiectivul nostru trebuie să fie limpede prin această ambiție <clears throat> pentru cei 450 de milioane de concetățeni europeni de a face ca Europa să devină o putere verde o să revin uh, puțin mai târziu asupra mijloacelor pe care vreau să le pun în mișcare în cadrul portofoliului meu pentru a reuși. Sunt conștient ca dumneavoastră toți că e o ambiție care e datătoare de speranță și de mândrie, putem spune, dar și fiind o tranziție profundă și neliniști și e perfect normal și suntem aici pentru a răspunde, evident, uh, în acest sens vreau să vă spun că e o muncă evident colectivă în colegiu, domnul Timmermans duce foarte sus această ambiție în ansamblul colegiului, dar evident în ce mă privește pe mine personal, lucrând cu el, dar lucrez foarte mult și cu colegii Nicola Schmidt pe aspectul de însoțire socială, de informare și cu domnul Sinkevicius ca împreună să răspundem la aceste provocări. Ce trebuie să gestionăm, am spus, e evident o tranziție. Și insist asupra acestui aspect pentru că de când am comunicat această ambiție, am fost întrebați, am discutat, domnule președinte, de ce orizontului 2050? O ambiție legată de jumătatea secolului, dar nu doar atât. 2050, de fapt, mă scuzați pentru matematica elementară, e 5 plus 25, mai întâi mandatul nostru 5 ani, pentru a pune pe picioare tot ce trebuie făcut pentru a atinge această ambiție. Trebuie să ne ocupăm zi și noapte și apoi 25 de ani e o generație. 25 de ani, o generație, această generație întreagă care va trebui să fie mobilizată pentru a asigura această tranziție într-un întreg continent și o tranziție industrială. Experiența pe care o am eu între diversele funcții pe care le-am avut în trecut, m-am ocupat în special de sectorul industrial și am constatat că o schimbare radicală implică o tranziție industrială și acesta face obiectul uh, abordării unei generații. Pentru această, genera- pentru această schimbare, această transformare, toate sectoarele vor juca un rol important și uh, spatele acestui proces va trebui să se schimbe în profunzime și starea de spirit și metoda de sprijin a politicilor publice europene, naționale, regionale, întrucât uh, revoluția care se anunță se caracterizează pe plan uh, industrial, în baza a trei elemente pentru a le putea integra în pactul verde. Mai întâi trecem progresiv de la economie a posesiei, a cele a punerii în comun, a partajării pentru a produce bunuri, dar și servicii, o economie a bunurilor și tot mai multe servicii asociate și apoi un subiect foarte important și uh, în comisia noastră veți consacra multă energie și timp de a trece de la un model liniar la unul circular, domnilor și domnilor deputați. Aceste elemente Trebuie avute în vedere toate aceste elemente în strategia industrială, unde uh, proiectul de strategie industrială uh, de care ne ocupăm o să insist asupra punctelor următoare. Mai întâi, un plan de investiții publice și private care să fie la înălțimea ambițiilor. <clears throat> Mizele și sumele vizate sunt foarte mari, la înălțimea ambiției, evident. Știți că am început să anunțăm punerea în aplicare a unei tranziții juste, fondul de tranziție echitabilă pentru a însoți regiunile uh, cu cel mai mult uh, carbon pentru a face această tranziție, pentru a fi ajutate. S-a anunțat și cred că și dumneavoastră ați primit bine, domnule președinte, și comisia dumneavoastră din Parlament, dar și, după cum s-a precizat în uh, cadrul comunicării efectuate cu ocazia anunțului Pactului Verde Green Deal, sunt sume foarte mari. Unitatea nu e miliardul, ci 10.000 de miliarde. Trebuie să avem. E vorba de a mobiliza capitaluri foarte importante, publice, dar și uh, sume mari din capitalul privat. Iată miza acestei ambiții de care suntem uh, perfect conștienți uh, de amploarea, de dimensiunea sumelor care trebuie mobilizate. Va trebui să investim la toate nivelurile, european, regional, național, în tehnologii și în modele economice și industriale care să permită Europei să își asigure uh, suveranitatea în tehnologia verde, trebuie să utilizăm uh, și pârghii importante capacitatea de mobilizare a achizițiilor publice. Insist pentru că eu cred că nu s-a utilizat suficient și pilonul social european și un dosar la care va trebui să ne mobilizăm cu toții. Consider că <clears throat> statele se mișcă cam lent. Nu plecăm evident de la zero. Europa este în prezent lider. Mă refer Uh, și în ce privește brevetele, știu că sunt lucruri care mă deranjează uneori când se spune că Europa e în întârziere. Nu, eu cred că în domeniul de brevete nu e în întârziere. Trebuie să trecem prin brevetele verzi. Nu se spune suficient acest lucru. Europa este în prezent lider. Avem cel mai mare număr de uh, brevete verzi pe plan mondial, apoi Statele Unite, Japonia și apoi China. Vom continua, evident, cu această ambiție, vom continua să păstrăm acest uh, diferențe și un lucru extrem de important și pentru competitivitatea viitoare a întreprinderilor noastre, indiferent dacă sunt mari sau mici. Aș vrea să ne gândim la abordarea lanțurilor strategice de aprovizionare pentru a putea sprijini tranziția de la un cap la altul al lanțului industrial, e absolut important, e elementul cheie de a ne concentra pe aceste tehnologii care o să ne permită noua Europei să asigurăm această tranziție. Va trebui de asemenea să utilizăm toate mijloacele la dispoziția noastră, evident. M-am referit uh, indirect, parteneriatul public-privat, dar tot mai mult și un instrument care mi se pare destul de puternic și anume în proiectele de interes european comun pe care le-am văzut, primele exemple cu bateriile, dar evident mai sunt și altele în legătură cu care am vrea să avansăm, în special hidrogenul. Sper că vom putea să-l ducem rapid uh, la fondurile legate de construcții. În acest sens, aș vrea să reafirm că intenția colegiului, după cum a spus doamna președinte Ursula von der Leyen, de asemenea, în acest context de a revedea regulile în materie de concurență, care trebuie, evident, să fie adaptate realităților uh, digitale, geostrategice, dar și ambiției <clears throat> verzi, de care trebuie să țină cont în orice context pentru a revedea ce s-a făcut până acum, uh, ce a fost la baza politicii europene, inclusiv a politicii de concurență. Al, al doilea element important, uh, aspectul circular, esențial, absolut esențial, va trebui să lucrăm. Știu că sunt mulți parlamentari, doamnelor și domnilor deputați, care vă ocupați de aceste subiecte. O să ne ajute foarte mult, o să fie o sursă de inspirație pentru activitatea noastră în prezent. tot mai multă circularitate în toate sectoarele industriale și economie tot mai mult concentrată pe durabilitatea produselor au devenit esențiale. Noul plan de acțiune pentru economia circulară e în curs de pregătire, vom face multe schimburi de păreri cu dumneavoastră și vor face parte din restul politicii industriale în legătură cu care vom discuta, de care ne vom ocupa, ne vom concentra pe ciclul de viață al produselor, de la furnizarea de materii prime, prelucrarea deșeurilor, în transformarea lor în resurse noi, reciclarea, de fapt, e o sursă importantă de materii prime <clears throat> și materii secundare, de fapt, pot contribui la securitatea aprovizionării, care va deveni o miză esențială <clears throat> în prezent, e adevărat, dacă ne uităm la cifre. Doar 12% din materiale vin din reciclare și cred că avem ambiția de a avea rezultate mai bune. Um, 9, aproape 90% mai rămân și trebuie să ținem cont de acest aspect. Doar un exemplu, ultimul pachet de măsuri adoptat de comisie poate reduce consumul de energie, dacă am văzut bine, de la 66 terabați în orizontul lui 2030, echivalentul unei țări precum Danemarca. Iată un subiect care poate avea un impact absolut considerabil pentru dimensiunea continentului european. A treia axă importantă a reflexiei noastre, provocarea socială și a competențelor la care m-am referit, în excelenta colaborare pe care o avem cu domnul Nicola Schmidt și sub conducerea lui o dimensiune esențială. Trebuie să anticipăm această provocare, trebuie să putem sprijini această transformare. Adaptările vor fi foarte mari, sunt diversi factori uh, care generează și anxietate, după cum spuneam, trebuie să acordăm sprijin pentru a păstra modelul social și locurile de muncă calificate. Deci, în acest sens, în planul industrial. E o întreagă dimensiune legată de această însoțire, de acest sprijin al competențelor, să anticipăm și <clears throat> cele pe care nu le avem cu mediul academic. Trebuie să punem accentul și pe acesta și toate acestea. Um, s-au făcut multe până în prezent și trebuie să urmărim aceste planuri pe plan regional pentru a ține cont de toate deciziile de sprijin și cu dimensiune financiară, dar și academică, de formare, tot ce ține de ucenicie și pentru a fi cât mai aproape de cetățeni. Pentru a spune încă o dată, succint, toate acestea vor fi avute în vedere. Vrem să asociem cel mai mare număr de participanți în această tranziție și, vă spun din nou, cu cuvintele proprii, dar e important, Ni se adresează multe întrebări în legătură cu finanțarea la care m-am referit, în legătură și cu concurența cu care ne confruntăm și face parte din realitățile noastre și ale întreprinderilor. Multe întreprinderi se tem că prin uh, ambiția pe care o avem, concurența nu va mai fi echitabilă. Insist, așadar, vom avea nevoie și de Parlament, începește mecanismele de adaptare la frontieră în legătură cu aspectul carbon, dacă vedem că sunt realități când se importă anumite produse și servicii care nu mm, respectă aceleași standarde sau constrângeri în materie de mediu pe care le avem în Europa, e un lucru la care țin E vorba de o luptă și despre care vorbesc sistematic cu toate statele membre. Cred că e un subiect absolut esențial și sper că și Parlamentul va fi uh, pe fază cu noi, dar, domnule președinte, știu că sunteți de aceeași părere. Câteva aspecte la care doream să mă mai refer, dacă îmi permiteți, câteva elemente sectoriale pe scurt uh, domeniul digital, uh, chimia, automobilele, de asemenea industriile energofage. Mai întâi domeniul digital, un domeniu care va deveni tot mai important, care va modela toată viața, modelul în care producem, în care ne formăm sau ne distrăm, uh, o transformare așteptată cu inteligența artificială, am vorbit de 5G, infrastructuri critice, care vor permite <clears throat> aceste obiecte inteligente să se desfășoare, um, diverse elemente de calcul, toate elementele care transformă profund modul nostru de a lucra, trebuie să contribuie evident la optimizarea și accelerarea transformării verzi. Experții consideră că progresele în materie de tehnologie digitală ar putea contribui la reducerea emisiilor cu 15% o treime aproape din reducerea de 50% până în 2030, trebuie evident să continuăm să încurajăm să facă acest lucru în această dimensiune. Apoi, sectorul digitalului trebuie să-și aducă contribuția la îmbunătățirea performanțelor ecologice, să se înverzească. Este un sector pe care îl cunosc foarte bine și vă spun că la ora actuală este foarte poluant, emite foarte mult dioxid de carbon, mai ales în domeniul datelor, iar acesta este un lucru de care trebuie să ținem cont și vom ține cont neapărat. Trebuie să inventăm tehnologii și modele care să ne permită ca acest sector să devină neutru din punct de vedere al carbonului. Nu este un lucru ușor, fiindcă emisiile depășesc, le depășesc cantitativ pe cele din uh, sectorul aviatic uh, și echipa mea se ocupă de aproape de acest subiect, iată din, acest, uh, din acest motiv, pentru că noi dorim să facem uh, propuneri vârf de lance în acest domeniu, dacă va fi nevoie să impunem norme și standarde, o vom face și, bineînțeles, ne vom, aplica cu, ne vom aplica cu foarte multă atenție asupra acestui subiect. Nu este un lucru ce poate fi ignorat când folosim telefoanele mobile, trebuie să ne dăm seama că se emit emisii de dioxid de carbon. Încă un aspect asupra căruia uh, doresc să mă aplec este uh, domeniul chimiei, produsele chimice care sunt foarte importante și joacă un rol important, mai ales în, în uh, domeniul tehnologic pentru baterii, de pildă, și aici trebuie să intre în joc obiectivele noastre de neutralitate a carbonului. Uh, Trebuie să spunem acest lucru. Eu nu mă tem să spun acest, nu mă tem să spun acest lucru. Noi avem uh, legislația cea mai progresistă din lume în ceea ce privește produsele chimice. Este foarte important acest lucru pentru competitivitate, pentru piața internă și pentru ocrotirea cetățenilor și a mediului înconjurător uh, față de riscurile produselor chimice periculoase, dar putem să uh, ne asumăm aceste angajamente mult mai eficient. Iată de ce vom examina necesitatea de a revizui acest cadru reglementativ pentru ca lucrurile să fie mai clare, mai ușor de respectat și pentru a putea fi actualizat, mai ales în ceea ce privește un subiect foarte important. Este vorba de perturbatorii endocrini ne confruntăm cu o concurență internațională din ce în ce mai acerpă, am vorbit de acest lucru și trebuie să, să, trebuie să motivăm uh, și celelalte țări să respecte aceste norme ambițioase în ceea ce privește produsele chimice. Trebuie deci să încurajăm o industrie chimică responsabilă, uh, competitivă și e nevoie de mijloace pentru a-și atinge obiectivele și mai ales trebuie să cerem respectarea acelorași norme în ceea ce privește securitatea chimică a produselor importate. Și un al treilea element asupra căruia doresc să mă aplec este uh, sectorul um, auto, um, foarte important pentru competitivitatea europeană. Aici suntem și aici lideri uh, în acest sector, uh, cu grupuri industriale foarte importante, dar acest sector este um, traversat de niște schimbări de la Dieselgate unde Parlamentul a jucat un rol foarte important, și foarte bine despre ce este vorba, Uh, este un, uh, acesta este un simptom foarte puternic a ceea ce se întâmplă. Iată de ce vreau să vă spun că trebuie să avem standarde înalte în acest uh, sector și cred că se întâmplă acest, acest lucru. Misiunea noastră este de a avea o tranziție către vehiculele curate, conectate și autonome. Iată de ce trebuie să angajăm toți actorii să Uh, toți participanții în acest domeniu ca, pentru a-și schimba modelele. Bineînțeles, uh, acțiunea este pe termen lung, dar trebuie începută imediat, uh, fiindcă um, efectele sunt nocive. Bineînțeles, trebuie să însoțim această tranziție, acest proces de tranziție și, bineînțeles, această și domeniul tehnologic joacă un rol aici, avem o răspundere foarte mare, știm ce trebuie făcut și am mizat foarte mult pe tehnologie, mai ales în domeniul uh, digital, dar nu numai, la nivelul bateriilor. 85%, o, o, 90% din costul vehiculelor viitorului se bazează pe aceste noi tehnologii și baterii și uh, e vorba despre vehiculele electrice, bineînțeles, iar dacă vom uh, fibr de lance în ceea ce privește aceste două elemente, vom putea să avem și uh, vehiculele viitorului pe care ne dorim și să punem în aplicare toate aceste standarde. Iar acest lucru este foarte important uh, în ceea ce privește obiectivele noastre din uh, pachetul ecologic. Bineînțeles, aici intră în discuție și emisiile. Eu mă ocup de noile standardele Euro 7, pe care le voi propune în 2021 pentru limitele de oxid de azot, care contribuie la poluarea aerului, care a atins un nivel inacceptabil, trebuie să spunem lucruri pe nume, mai ales în orașe. Iar uh, formula de care ne ocupăm, noi, noua, noul standard Euro 7, va uh, legifera și în uh, nivelul de emisie a particulelor fine. Bineînțeles, această activitate merge mână în mână cu tot ce înseamnă emisii de dioxid de carbon. Și aici este vorba și de dezvoltarea de infrastructuri adecvate pentru um, automobile electrice, Uh, trebuie să se um, uh, reducă dependența de, pe, de, dependența de baterii, uh, de hidrogen și așa mai departe și uh, am vorbit și despre aceste IPCEI care vor fi instrumente foarte importante. Am vorbit despre, despre hidrogen pe care l-am identificat deja și vom încerca să facem progrese aici pe acest, în această direcție care este foarte importantă pentru uh, transportatori și nu numai, bineînțeles, și în cele din urmă este important ca consumatorii să ceară automobile curate care să le fie disponibile la prețuri accesibile și să se poată um, împărți, împartaja utilizarea automobilor. Bineînțeles, voi, uh, voi uh, um, supraveghea standardele în ceea ce privește supravegherea pieței, uh, trebuie să asigurăm o nefragmentare a pieței, este foarte important uh, acest lucru și, dar și să facem pași rapizi înainte în ceea ce privește procesul de tranziție. Îmi cer scuze că mi-am depășit timpul alocat și sunt gata să vă răspund la întrebări. Mulțumesc! O să trec uh, din nou la limba engleză. Uh, știți cum funcționează lucrurile. Acum uh, dau cuvântul coordonatorilor grupurilor politice, începând cu Peter, Liz, Peter Liză de la PPE, domnul de fiecare. Thank you, Chair. Thank you, Commissioner. I will speak in German, not because... Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Voi vorbi în limba germană pentru că avem uh, interpretați foarte buni și este, avem acest obicei de a vorbi în limba maternă. Vă mulțumesc, domnule comisar, pentru declarațiile foarte clare de a alinia industria și, uh, industria și mediul conjurător. Aș avea două întrebări concrete. În primul rând, când vine vorba de ajutoarele de, de stat, dacă dorim să obținem, să păstrăm siderurgiile, întreprinderile chimice care să nu emită dioxid de carbon, atunci avem nevoie de fonduri naționale pentru a ajuta aceste întreprinderi. Și aș dori să vă întreb dacă nu funcționează traducerea, interpretarea. Pot continua și în limba engleză, dar vă rog să opriți ceasul atunci. Trebuie să încep din nou, dacă funcționează interpretarea. So I start again. Mm. Voi începe din nou. Vă mulțumesc domnule comisar. Pe bună dreptate ați spus că obiectivul nostru trebuie să fie să aliniem uh, industria cu protejarea mediului conjurător și cu protejarea locurilor de muncă. Și aș, aș avea două întrebări concrete. În primul rând, în ceea ce privește ajutoarele de stat, v-ați referit la acest subiect, dar aș dori să știu cu mai multă precizie. De exemplu, dacă o întreprindere uh, investește în obținerea de oțel, de produse chimice, fără a fi emis, emis dioxid de carbon, cred că ar trebui să fie susținute de la bugetul european și sper că dumneavoastră um, în, în uh, Comisia Europeană veți contribui la a nu considera asemenea ajutoare de stat ca fiind ajutoare de stat care dăunează mediul înconjurător. Apoi, în ceea ce privește drept, uh, cadrul de reglementare uh, a substanțelor chimice. Există aici uh, activități mari de, importante de lobby pentru a, a păstra uh, cadrul le- legislativ european și după Brexit, ceea ce demonstrează cât de bun este acest cadru legislativ și mie mi se pare că în foarte multe cazuri Comisia a ajuns la decizii foarte înțelepte uneori uh, există o contradicție între obiectivul de a avea economie circulară și cel de a reglementa prea strict substanțele uh, chimice, când vine vorba de dioxidul de crom, când vine vorba de um, plumbul uh, din uh, uh, masele de plastic, uh, Comisia a găsit o cale de mijloc rațională care permite protejarea mediului conjurător și uh, împiedică în același timp o povară administrativă prea mare pentru industria europeană și o mutare a activităților uh, în, uh, din acest sector în afara Uniunii Europene și sper că din acest punct de vedere, când vine vorba de dioxidul de crom și de resturile de plumb în uh, masele de plastice, Comisia va avea în continuare o atitudine la fel de echilibrată. Mulțumesc, doamna Italand, în numele Eșida. Eu o să vorbesc în engleză acum um, dintr-un fel de nostalgie după Brexit și um, în primul rând vreau să vă felicit pentru că v-ați concentrat atât de mult asupra pachetului ecologic și asupra importanței uh, automobilelor curate și rolul pe care îl vor juca acestea în ceea ce privește Green Deal, pachetul ecologic și standardele asupra care ne concentrăm Ați vorbit acum uh, și despre standardele Euro 7 și despre electrificare. Ați vorbit despre electrificare. Electrificarea vehiculelor este foarte important acest lucru și vă încurajez să mergeți în această direcție, dar uh, vreau să fiți puțin mai clar, fiindcă vine vorba de electrificare. Este foarte important să avem infrastructura necesară pentru vehiculele electrice, iar acesta va fi de amploare, trebuie să fie electrificată infrastructura pentru a putea să-ți încarci mașina și um, trebuie să avem uh, puncte de încărcare pe șosele și pentru mașini uh, mici și pentru camioane. Trebuie să lucrați alături de colegii noastre de la comisie pentru a vă asigura că, exi- că va exista infrastructura necesară și pentru a vă asigura că uh, că ce faceți dumneavoastră, măsurile luate de dumneavoastră vor fi suficient de ferme. Apoi, în ceea ce privește produsele chimice, uh, dumneavoastră ați vorbit despre acest lucru și e foarte bine, ați vorbit despre perturbatorii endocrini. Vreau să vă spun că în continuare avem standarde uh, diferite în ceea ce privește jucăriile, produsele cosmetice, mașinile și așa mai departe, care nu protejează cetățenii europeni. Și cred că dumneavoastră sunteți uh, unul de comisarii importanți care pot să ia măsuri aici pentru a ne asigura că avem o mai bună armonizare. Iar pentru piața internă este la fel de important ca regulile să fie să fie coerent la nivelul sectoarelor pentru a nu fi mai uh, strict asupra unui sector decât al, al altuia și pentru a se crea un teren echitabil. Aș vrea să știu ce veți face dumneavoastră pentru a vă asigura că perturbatorii endocrini, um, că în ceea ce privește perturbatorii endocrini, lucrurile se desfășoară mai rapid decât acum, fiindcă um, nu ați planificat nicio acțiune până în 2023, de fapt, uh, vă mișcați destul de lent. Iată, acestea sunt cele două întrebări pe care doream să vi le adresez. Mulțumesc uh, uh, din partea Renew. Are cuvântul acum domnul Torvald. Să mulțumesc, domnule comisar, pentru prezența alături de noi. Sâmbătă trecută am fost la Fostam. Nu știu dacă cunoașteți acest proiect, proiectul Fostam, care uh, e mm, în, uh, care activează la Bruxelles de 20 de ani. Acolo avem uh, 15.000-20.000 de tineri uh, interesați de programare. Și uh, ce interesant în ceea ce privește această instituție de veche de 20 de ani la Universitatea um, uh, Francofonă, Universitatea Liberă uh, din Bruxelles, este că nu, uh, nu ai putea să știi în această instituție că există în capitala europeană. Niciun uh, semn, uh, niciun, nici nu pune piciorul pe acolo Comisia sau Parlamentul, dar acești tineri ar putea să ne ajute pe noi foarte mult. Acolo sunt tinerii de care avem noi nevoie și pe care s-ar putea să ne fure americanii dacă nu suntem atenți. Deci dacă Uh, vă interesează, să știți că uh, cifrele sunt următoarele. 90% uh, din toate proiectele TIC sunt în open source și am numele a două persoane din comisia de organizare și v-aș pune în contact cu ei, fiindcă numele meu e important, numele meu familie e important pentru ei. Apoi, ce ați spus despre paradigme și schimbarea paradigmelor? În ultimele săptămâni am um, cartea lui Woodman Rastman, Etapele creșterii economice. Ni se spune că în creștere, într-o etapă de creștere economică, o industrie se ocupă de schimbarea de paradigmă, industria industrie anume, și Aș vrea să știu ce eforturi strategice face Comisia pentru a pentru a afla care este această industrie, deci să, să pună banii acolo unde uh, va avea câștig de cauză. Mulțumesc. Uh, de la ID are cuvântul doamna Beniu. Activitățile Comisiei pe plața internă merg, uh, sunt legate de ambițiile de mediu, iar uh, la nivel ecologic refuzul de a reglementa importurile în Uniunea Europeană ne face să ne mișcăm în gol. Noi sprijinim eforturile Comisiei, mai ales în ceea ce privește ecodesignul, dar pe de altă parte, dacă vă supuneți dogmelor liberului schimb, uh, refuzați să prindeți doi iepuri dintr-o lovitură. Fiindcă dacă se uh, controlează importurile, ar trebui să se uh, Uh, să se aibă mare grijă cu, cu produsele care consumă foarte multă energie, indiferent de unde vin. Se preferă, ar trebui să se prefere produsele fabricate în Europa, în companiile noastre. Ar trebui să se sprijine industriile europene, care sunt adesea mult mai bine adopta, adaptate ca normelor de mediu. În ceea ce privește emisiile din sectorul auto, vă puteți baza pe noi pentru a supraveghea acțiunea Comisiei. Noi sprijinim uh, Ehm, eforturile de dezvoltare a motoarelor ehm, nepoluante, dar nu vrem ca industria auto să aibă de suferit din cauza acestor standarde, mai ales cetățenii să nu aibă de suferit în momentul în care iau nevoie de mijloace de transport pentru a se deplasa în scopuri profesionale. Să nu uitați că și uh, un procent foarte mic de taxe suplimentare uh, se înmulțește și, uh, și crește exponențial pentru, pentru utilizatorii finali. Sectorul maritim este un mare producător, un mare poluant, dar la ora actuală nu este deloc controlat. Iar poziționarea noastră ideologică este clară. În chestionarul pe care l-ați uh, primit, a spus, domnule comisar, că veți lupta împotriva tendințelor protecționiste ale țărilor europene, după care uh, ați l-a citat pe Jean Monnet, care spunea națiunile europene sunt prea mici pentru a rivaliza cu, marile, cu țările mari ale lumii. Dar țările mari ale lumii sunt toate protecționiste. Uh, soluția noastră merge în uh, direcția opusă. Penalizați industriile naționale, uh, le puneți în fața concurenței neloiale din cauza, protecțion- din cauza că re, refuzați profe- protecționismul și prin o distrugere fiscală a acestor um, industrii locale. Uh, Domnul Jadot din partea verzilor, mulțumesc, domnule comisar. Ați uh, vorbit indirect despre dorința de a schimba regulile în ceea ce privește achizițiile publice și uh, înțeleg că vă, voți, vă veți ocupa de o legislație europeană în acest sens. Eu vreau să vă vorbesc despre automobile. Ați vorbit despre obiectivul nostru de neutralitate a carbonului și uh, ați descris foarte bine, ați descris foarte bine situația. Pe de parte avem norme, fie că e vorba de dioxid de carbon pentru autoturisme sau uh, norme europene care trebuie să fie consolidate și știți prea bine că la ora actuală aceste reguli uh, au și neajunsuri. Scandalul privind Euro 5, Euro 6 continuă. Eu m-am ocupat uh, de acest subiect uh, de dioxid, uh, emisie de dioxid de carbon uh, în domeniul auto din 2008. În 2008 ni se spunea că nu, se poate, nu putem face mai mult aveam, și atunci aveam uh, Euro uh, 4 și uh, în același timp uh, există orașe în Europa care uh, s-ar putea să interzică unele uh, vehicule, cele cu motorină de pildă. Toate acțiunile legislative merg în direcția cea bună, dar uh, nu ne dau niște perspective foarte clare. Dacă dorim neutralitatea de carbon până în 2050, cel mai târziu, trebuie să avem uh, până la urmă motoare tehnice Eh, și nu neapărat neutralitatea carbonului și un număr de state membre au eh, dat anumite date 2040 în ceea ce privește neutralitatea carbonului și care vor dori să legifereze în ceea ce privește eh, scoaterea pe piața motoarelor termice. Iar în acest caz, regulile pieței interne ar putea să împiedice unele țări să legifereze în acest sens. Pentru noi este foarte important să există un cadru european uh, care să, organi- să organizeze așa o, o, o desfințare a acestor motoare până în 2025 și, și pentru asta este foarte important ca dumneavoastră să luați inițiative, în, să nu fie doar de DG Clima care face acest lucru, deci trebuie să există o modificare a regulilor pieței interne, interne în ceea ce privește uh, scoaterea de pe piața acestor uh, motoare. Vă reamintesc uh, un un uh, slogan, să zicem mai degrabă un, un, uh, un concept uh, al serbean, care numea că momentul Pearl Harbor. Înainte de Pearl Harbor aveam o industrie americană care uh, funcționa pentru piața internă, după care, după Pearl Harbor, uh, avem o schimbare radicală a întregii industrie americane, americane care totuși nu a afectat nici democrația, nici drepturile salariaților, nici locurile de muncă. Deci haideți să fiți noastră un, un jucător în acest moment Pearl Harbor, să se pune capăt acestor motoare în Europa, dar pentru asta trebuie să luați inițiativă pentru a schimba regulile pieței interne și pentru a ne mișca mai repede, pentru a salva locurile de muncă și industriile noastre. Mulțumesc uh, din partea ECR. Are acum cuvântul domnul Vondra. Mulțumesc foarte mult. Eu sunt, sunt din partea conserv- eu vorbesc din partea conservatorilor. Avem membri din Polonia, Cehia, Italia, uh, țări uh, cu industrie foarte energofage. Și vreau să vă spun câteva cuvinte. În primul rând, în ceea ce privește industria um, siderurgică, care se confruntă la ora actuală cu foarte multe provocări, cu prețuri volatile la materiile prime, și prețuri ridicate, cu o, costuri de producție mult mai ridicate și uh, cu o prestație economică fragilizată. Toate acestea amenință existența sectorului siderurgic în Europa. Întrebarea este ce va face Comisia pentru a rezolva aceste probleme la nivel intern uh, și la nivel uh, Uh, european, în, în anexa la, la uh, la pachetul ecologic uh, european există o referire la producția de carbon zero până în 2030 în industria siderurgică. Ne puteți clarifica acest lucru? Apoi Eh, ce veți face cu... Um, bună, dumneavoastră aveți poate mașini electrice și uh, turbine eoliene, dar dumneavoastră vă ocupați și eh, de sectorul militar și poate ce se întâmplă acum în China și uh, ar, ar trebui să să ne, să ne facă să ne îngrijorăm și nu există apărare fără oțel, fără industria siderurgică și nu în cele din urmă, pentru mulți dintre noi este imposibil să avem această transformare și tranziție energetică fără energia nucleară. Iar, după cum știți, în uh, această organizație, unele delegații sunt împotriva energiei nucleare. Noi uh, nu am reușit să înverzim uh, sectorul nuclear și va trebui, deci, să facem asta cu um, ajutor de stat. Iar aici aș dori să ne spuneți mai mult despre ajutorul de stat în ceea ce privește energia nucleară. Așa cum ați spus și despre produsele chimice și nu numai. Mă interesează foarte mult răspunsul dumneavoastră. Și domnul Peter, Peter Liza a vorbit despre energia nucleară. Partea GUE, domnul Micolas. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Wallace, mă scuzați foarte. Uh, am rezerve în ceea ce privește uh, această tranziție justă Uh, avem reguli privind ajutorul de stat și acțiile publice. În Irlanda avem uh, uh, terenul de, cu turbă care, pe care le folosim de zeci de ani de zile și uh, um, pentru, pentru generarea energie, de energie. Și asta până în uh, 2023 vor fi desfințate, ceea ce va avea un efect asupra lucrătorilor, bineînțeles. Noi am propus două proiecte în Irlanda pentru uh, acești uh, lucrători în turbă. Uh, în primul rând, uh, planuri pentru uh, um, refacerea terenurilor acestea de turbă în, uh, în zona de, uh, intern, de interior a Irlandei și uh, s-ar putea să se creeze aceste locuri de muncă, fiindcă au experiență, bineînțeles, dar nu există garanții din cauza regulilor achiziții publice, care, uh, pentru care foarte importantă este concurența deschisă. Guvernul irlandez a, a a anunțat planuri de a reforma aceste persoane pentru, pentru izolarea uh, ecologică a caselor. Asta nu va fi deloc ușor și uh, știți, știți cât de greu este să, să uh, înveți un lucrător uh, cu o vârstă mai înaintată o activitate nouă și chiar dacă se reușește această reformare profesională, uh, va fi foarte greu să primească contracte și va fi o mare provocare. Deci s-ar putea ca acești uh, lucrători să nu mai uh, să nu mai să rămână în afara câmpului muncii din cauza acestor reguli a uh, achizițiilor publice. Dacă considerați că aceste reguli sunt reguli care țin de tranziția justă, vă spun că același lucru se aplică și altor sectoare și altor regiuni din Uniunea Europeană și din Irlanda și avem motive să ne îngrijorăm. Comunicarea privind pachetul ecologic a, a spus că uh, orientările vor fi revizuite până în 2021 pentru a reflecta obiectivele de politice ale pachetului ecologic. Ne puteți spune, domnule comisar, cum veți revizui aceste reguli și uh, puteți spune ceva despre îngrijorările mele și îngrijorările lucrătorilor din Irlanda despre care v-am vorbit? Îmi puteți spune, uh, răspunde la aceste îngrijorări? Vă mulțumesc! Mulțumesc! Vă dau cuvântul uh, 10 minute, domnule comisar, să răspundeți la aceste întrebări. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, vă mulțumesc. O să încep cu întrebarea domnului Peter Lise, care se referă mai întâi la ajutorul de stat și obiectivele înverzi. O să vă spun foarte limpede. E exact la ce mă gândeam când am vorbit de a revedea regulile în materie de concurență, ținând cont de obiectivele verzi, absolut. dacă o să mă lupt în acest sens, răspunsul e da. O să discut cu doamna Vestager, care, după cum știți, se ocupă de a revedea în colegiu toate aceste reguli. Sper că răspunsul e limpede. O a doua întrebare, mai tehnică, pentru că ați subliniat uh, ceva legat de produsele chimice integrate <clears throat> în uh, subiectul la care faceați aluzie, dacă am înțeles bine, era vorba de plumb. Planul nostru în acest sens e foarte important. Vă reamintesc că ansamblul comisiei a precizat restricții cu privire la cantitatea de plumb în masele plastice. E o aplicație a RICI pentru a um, sprijini mediul înconjurător și sănătatea. Era nevoie de această precizare în ce privește această moștenire a trecutului în acest sens experții au spus foarte clar că masele plastice cu un consum mai mare de plumb o să fie introduse în reciclare și dacă mi-aduc bine aminte, au spus că trecerea de la 1% erau 27 de tone de plumb care putea fi în circulație pe continent și în acest sens Comisia am precizat poziția, acum mingea e în terenul Parlamentului care trebuie să decide. Dacă decide să mergeți într-o altă direcție, e hotărârea dumneavoastră și vom vedea cum evoluează lucrurile. O altă întrebare. Doamna Gutland, de la S și D, mai întâi. Da? Stimată doamnă așa ne ați vorbit despre electrificarea infrastructurii, nevoia de a avea infrastructura generală, evident, mai extinsă. Pentru vehicule electrice am vorbit deja mult în colegiu, în special uh, având în vedere că ne-a impulsionat colegul dumneavoastră, domnul Timmermans, pentru că un lucru nu merge fără celălalt, un element absolut crucial, nu trebuie să ne ascundem când am vorbit de întregul pachet, unitatea v-am spus că nu e miliardul, ci 10.000 de miliarde în legătură cu acest plan. Suntem conștienți într totul de mizele economice, nu se poate face decât în cadrul unui parteneriat public-privat, dar sunt într totul de acord cu dumneavoastră că e un domeniu um, <clears throat> care are nevoie de atenția noastră deosebită pentru a respecta obiectivul sunt uh, pe aceeași lungime de undă cu dumneavoastră cu analiza, trebuie să mobilizăm nu doar comisie, evident, nu doar statele membre, ci toți actorii. Oricum, o să apăr ce a spus dumneavoastră, pentru că nu se poate una fără alta. În legătură cu standardele, standarde diferite și nevoia armonizării lor, bineînțeles, e un obiectiv pe care îl urmărim avantajul RICH la care m-am referit acum câteva momente. Putem ține cont de specificații diferite pe sector, e un interes, dar obiectivul nostru, evident, este de a merge în sensul unei mai mari armonizări și a integrării pieții de care mă ocup. Cred că a treia întrebare. Unde era? Sau despre ce era vorba la a treia întrebare? Întrebarea, domnului Dames, da, exact. Am ascultat cu multă atenție ce ați spus dumneavoastră în legătură cu proiectul la care v-ați referit. Îmi pare rău acum, după ce v-am auzit, că nu m-am dus și eu să-l văd. Pare foarte interesant. Ați vorbit de sursă deschisă, open source, un proiect minunat pe care la vremea lui l-am sprijinit și eu. Mergea în direcția cea bună și pot să vă spun că atunci când am aflat din ce a spus dumneavoastră, că deși era la Bruxelles, nu e nicio trimitere la el, puteți deja să îi anunțați pe organizator că dacă mă invit o să merg anul viitor. Mai ales că ați identificat că e o întreprindere care e de interes pentru noi și vreau să merg. Puteți să răspundeți asta din partea mea asistența dumneavoastră la dispoziție pentru a organiza, pentru că știu că aveți legături cu unele întreprinderi pe care le cunoașteți. Al doilea punct la care v-ați referit se referă la o lectură a unui autor favorit, um, The Stage of Economic Growth, la care țin foarte mult. Eforturile. Pe ce evoluție să mizăm? Sunt două interpretări pe care le putem practica. Una mai întâi, cea legată de rupturile tehnologice, cred că astăzi am vorbit mult de domeniul digital, se schimbă multe comportamente, suntem obligați să ținem cont inclusiv pentru a evalua evoluțiile economice, noile reguli economice, în rest, sunt mari economiști care au luat premiul Nobel John Tirol cu teoria piețelor care schimbă cu totul însăși natura domeniul economic o nouă realitate care devine tot mai puțin corporală și apoi în alte elemente la care v-ați referit, îndatorarea care poate deveni rentabilă și încep și vește îndatorarea statelor sau continentelor. Știți că e un subiect uh, care mă interesează foarte mult. Dacă se ajunge la o îndatorare prea mare, poate să aibă un impact foarte puternic asupra moralului actorilor, a gospodărilor și asupra creșterii economice, un sector pe care îl privesc, chiar dacă e puțin mai îndepărtat de portofoliul meu. E o datorie a trecutului pe care o lăsăm moștenire copiilor tăi da? și o datorie a viitorului. Datorile din viitor. Cum lăsăm planeta pentru generațiile viitoare? Dacă nu avem pactul verde, le spunem uh, generații copiilor, uh, trebuie să plătiți nu doar pentru trecut, ci și pentru viitor pentru curățarea planetei. Deci trebuie să ținem cont și de acest aspect. Prin această lectură poate evităm să le spunem așa ceva. Și cred că este întru totul rolul nostru, dar și pe lângă obligațiile economice care ne revin, de a pune pe picioare reguli care să facă să știm cum să ținem cont de această datorie sau datorie ale viitorului, să nu le lăsăm moștenire generațiilor următoare. Iată ce pot să vă spun. Apoi, cred am o întrebare a doamnei Benie. Am înțeles toate dimensiunile întrebării dumneavoastră. Sunt unele cu care sunt de acord, cu altele mai puțin, poate. Cu ce sunt de acord, în primul rând, Această depășire sau învechire programată în ține de aspectul circular al economiei. Trebuie să ținem cont de asta. Ați vorbit de standarde, ce se poate întâmpla la graniță. Am vorbit și eu despre asta, despre mecanismele de adaptare la carbon, la frontieră, tocmai pentru a evita această distorsiune care ar putea să intervină cu un impact negativ asupra industriilor noastre. Deci suntem uh, <clears throat> atenți la asta, de, chiar dacă, repet, e un joc de relații important. Impactul asupra cetățenilor. Bineînțeles, trebuie să sprijinim toate teritoriile și cetățenii nu pot fi lăsați să plătească singuri aceste tranziție. Suntem conștienți, iată motivul pentru care avem alături de această ambiție și pactul verde. Apoi întrebarea s-a extins puțin în ce privește dogmele liberale. Cred că ați văzut că a existat totuși o schimbare, după cum am spus și eu. Europa trebuie să fie acum suverană în unele domenii tot mai mult. Am vorbit de tehnologii cheie, oarecum în sensul la care v-ați referit și în ce privește resursele critice, poate inclusiv aprovizionarea importantă, strategică, pământurile rare. Am o misiune și să vedem ce putem găsi în Europa. Având în vedere că e o disponibilitate oferită în altă parte și poate nu ne ocupa suficient de asta, vreau să spun încă o dată că am decis să <clears throat> avem reguli cât mai clare pentru a beneficia de această piață importantă pe plan mondial și aceste reguli Ați văzut, poate pentru 5G am spus foarte limpede, vom continua și în alte sectoare. Aceste reguli trebuie să fie cât mai uh, ușor de înțeles, iar rolul meu de a le face inteligibile, cei care vin să contribuie, să poată să o facă, dar în conformitate cu regulile noastre și nu ale lor. Domnul Jadot. care a pus o întrebare, în primul rând, referitoare era vorba despre norma Euro 7, dar nu doar asta. În domeniul regulilor în materie de automobile, standarde insuficiente pentru a elimina motoarele termice Vreau să vă spun foarte răspicat obiectivul meu și presupun că e comun, ca și dumneavoastră, un vehicul cu emisii zero. Am spus limpede. În calitate de comisar care mă ocup de domeniu, acesta e obiectivul pe care l-am. Ați stabilit ca obiectiv uh, o ambiție cât mai puțin târziu posibil și înțeleg pentru că suntem într-o tranziție și deci trebuie să facem în așa fel încât obiectivul să fie acceptabil pentru toți. Unele state membre au anunțat voința de a interzice comercializarea. Nu e chiar ce a spus dumneavoastră, dar oricum se apropie în ce privește vehiculele pe motorină și pe benzină. Cred că Danemarca, Spania și țările de jos și Irlanda, dacă am înțeles bine, un orizont 2030-2040 Cred că e o inițiativă foarte bună. O să examinez totul cu un ochi binevoitor, încercând să sprijin evident această tranziție în calitate de comisar pentru piața internă, ca principiile pieței interne să se aplice și va trebui să gestionez cele două elemente și poate că această mică dificultate aș putea să o Mhm, rezolv cu ajutorul dumneavoastră. Cu cât vom fi mai numeroși, cu atât va fi mai ușor să atingem obiectivul pe care tocmai ni l-ați reamintit. În orice caz, spun din nou, vehicule cu emisii zero, iată obiectivul sau ambiția noastră. Apoi, cine era domnul fonda, În cu oțelul, Mm. un material strategic, ca și multe altele, ați spus și dumneavoastră și în domeniul automobilelor. Și oțelul e o componentă foarte importantă și pentru apărare. Bineînțeles, trebuie să punem totul în mișcare pentru a păstra și a menține industria siderurgică în Europa. În rest, când începem să vorbim între noi despre mecanismul de adaptare al carbonului la frontieră, am vorbit exclusiv despre sectorul siderurgiei o să vă spun că am vorbit și despre alte sectoare, poate mai puțin erudite, uh, dar uh, e evident că ne ocupăm de aspectul la care v-ați referit, să vedem cum putem pune în aplicare soluții ca să răspundem acestor solicitări. Acestea fiind spuse, evident, va trebui să investim uh, și mai mult în ce privește inovațiile tehnologice pentru a înverzi între ghilimele și mai mult producția, dar și aceste investiții să fie sprijinite, să vedem condițiile de acces pe piață și mecanismele de ajutor de stat, sprijin de stat, există mecanisme și în ce ne privește, ideea este să le utilizăm dacă e necesar. Aceste instrumente e un subiect <clears throat> explicit discutat deja în colegiul comisarilor. Apoi, Domnul Wallace, parcă a pus o întrebare. Domnul Wallace. Am înțeles că sunteți din Irlanda, domnule Wallace. M-am întrebat ascultându-vă. Nu din cauza accentului, ci în legătură cu întrebarea concretă pe care ați spus-o dumneavoastră. Trebuie să vă spun. Ou, uh, Il va falloir accompagner des... Că în ce privește această întrebare care se referă la turbărie, e nevoie de a sprijini o tranziție justă. Și era ceva foarte important, pentru că evident ați reamintit în ce privește toate dimensiunile. Trebuie să ne gândim la sprijinirea celor care vor ieși din aceste tehnici și meserii, un fond pentru tranziție echitabilă ca să îi sprijine a fost conceput tocmai pentru acest gen de situații, integrează tocmai capacitatea de a avea diverse forme de sprijin, inclusiv din partea statelor, plus capacitatea Comisiei de a interveni. Sumele nu sunt chiar de neglijat, fondul care a mobilizat până la 100 de miliarde de euro, deci o sumă importantă, în care s-a spus limpede că în cazuri concrete, cum sângerile la care v-ați referit dumneavoastră, trebuie să ținem cont, evident, de activitate și de toți cei care au exercitat uh, meseria o bună parte a vieții active. Cum a spus dumneavoastră, e dificil să-i um, formăm, să-i reformăm, va fi nevoie de soluții adecvate pentru cazurile concrete. În orice caz, ce pot să vă spun eu este că <clears throat> iată care e motivul pentru care e un fond specific, poate să fie și altele care au fost concepute de la a, anunțul al acestui mare proiect pentru a ajuta și a sprijini astfel de situații la care v-ați referit dumneavoastră. Și vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Uh, Trecem la a doua rundă de întrebări și v-aș ruga să respectați un minut, pentru că nu mai avem decât 20 de minute împreună cu domnul comisar Breton și ne-am dori să poată să și răspundă întrebărilor pe care le avem pentru dumnealui. Începem din nou cu PP-ul. Esther de Lange. Mulțumesc, domnule comisar. În introducerea dumneavoastră v-ați referit la leadershipul global în uh, domeniul tehnologiilor uh, ecologice, campioni în acest domeniu. Însă acești campioni nu sunt desemnați de către politicieni, ci apar, să dezvoltă în urma concurenței. concurența care trebuie să fie una loială. V-ați referit la chestiunea ajutorilor de stat și pot să vă dau un exemplu din țările uh, de jos, unde am avut achiziții publice pentru achiziționarea unor autoturisme ecologice și până la urmă a reieșit că compania care a câștigat licitația respectivă va produce majoritatea autoturismelor electrice respective în China, o țară unde noi nu avem acces la piața licitațiilor publice, unde companiile se bucură de foarte multe ajutoare de stat și așa mai departe. Și v-am dat acest exemplu din următorul motiv. Suntem convinși că dacă pactul ecologic european înseamnă că vom cumpăra toate aceste produse și servicii ecologice din China, lucrurile nu vor funcționa. Deci nu ar trebui să discutăm doar despre ajutoare de stat, ci ar trebui să discutăm și despre achizițiile publice. Vom putea exclude uh, de la achiziția publice europene companiile, întreprinderile din țările care nu ne permit să avem acces la piața achizițiilor lor publice avem nevoie și de instrumente pentru a combate dumpingul, să nu uităm ce s-a întâmplat cu celule fotovoltaice. Deci Comisia este dispusă să vină și cu propuneri concrete legislative legate, de exemplu, de achizițiile publice, pentru că cred că de mult ar fi trebuit să vină asemenea propunere. Mulțumesc, Cristel Șaldemose, în numele Eșida. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule comisar. Mă bucură prezența dumneavoastră astăzi aici alături de noi. Ați spus că vi se pare o idee bună că din 2030 uh, Danemarca și, țările, și Olanda doresc să interzică um, autoturismele cu, care au motoare cu combustie internă, se pare o idee foarte bună. V-ați referit și la necesitatea unei uh, concurențe Uh, loială pentru Uniunea Europeană și pe plan, pe plan global uh, aș fi cel mai bine dacă noi am fi ambițioși din acest punct de vedere. Și aș dori să vă întreb dacă puteți uh, promova standardele Euro 7, ar, ar fi util dacă ați venit cu o propunere legislativă deja din 2021, pentru că știm cât de mult durează până când standardele devin uh, realitatea. Mulțumesc. Uh, doamna Veronique Trilele nu are numele Renew. Mulțumesc, o să vă vorbesc în franceză și aș vrea să vă vorbesc despre un subiect care face parte din uh, poate, de parcurs, inteligența artificială și aplicarea în sănătate. După cum știți, utilizarea combinată a Big Data și inteligența artificială pentru genomul uman a permis progrese considerabile în medicină special în tratamentul cancerului și prezicerea unui anumit număr de maladii. Astfel de oportunități sunt strâns legate de o posibilă deturnare, nu doar că pot duce la discriminare în materie de ocupare a forței de muncă sau de asigurări. Studii recente arată de asemenea că permit să se prezică noi tipuri de comportamente, în special statutul socioeconomic, timpul petrecut la școală, chiar și orientarea sexuală. Această utilizare pe care ar spune de deviantă sociogenomului poate să ducă la o nouă formă de eugenism tehnologic. Aș vrea să știți, să știu cum veți găsi echilibrul just între riscul pe care îl pun noile tehnologii și oportunitățile indiscutabile, mai ales în domeniul sănătății. Vă mulțumesc! Merci for Mulțumesc. Thank you. Doamna Edina, toate numele Pepe. Vă mulțumesc, vă mulțumesc, domnule comisar, pentru că ați venit în, com- în fața Comisiei ENVI. Uniunea Europeană are o industrie dinamică care revine un rol cheie în economia noastră și una din sacerile noastre să, să vă asigurați că toate sectoarele industriei europene își aduc contribuția la atingerea obiectivului unei economii neutre din punct de vedere climatic până 2050. Și în curând ne veți prezenta noua strategie privind industria europeană. Noi considerăm că această strategie poate fi o mare oportunitate pentru a face față schimbărilor climatice, creând locuri de muncă de calitate și investind în uh, tehnologii ecologice o precondiție este reprezentată de o economie um, puternică și singura um, posibilitate pentru a ne asigura că nu se mută emisiile de dioxid de carbon și nu sunt uh, pierdute locuri de muncă în Europa. Drept urmare, avem nevoie de o combinare a pactului ecologic european cu o strategie, strategie industrială adecvată care mobilizează investițiile uh, necesare. Deci cum puteți să vă ocupați de schimbările climatice, întâlnind în același timp competitivitatea, competitivitatea, competitivitatea întreprinderilor europene pe plan global. Doamna Grize. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, ați abordat recent chestiunea imigrației din punct de vedere strict economic. Dar această viziune <clears throat> matematică nu ține cont de consecințele de mediu al acestui fenomen asupra mediului. Un consum mai mare aduce mai multă producție, mai multă poluare. Nevoia mai mare de infrastructură, o betonizare tot mai mare a solului în ansamblu, o extindere a amprentei omului asupra naturii. Știind că soluțiile globale, cum ar fi acordul de Paris, și-au demonstrat limitele, nu putem fi pentru o globalizare a acțiunilor ecologice și încă și mai puțin să le reconciliem pe plan economic. Creșterea bazată pe un model productivist întreținut de imigrații E un nonsens ecologic. Și ajung la întrebarea următoare, domnule comisar. Cum putem promova, pe de-o parte, o demografie în serviciul creșterii și să pretindem, pe de altă parte, că protejăm mediul înconjurător? Vă mulțumesc. Un subiect încă nu cu totul în mandatul Comisiei de Mediu. Alexandra Moretti. Alexandra Moretti, numele și dăm. Mulțumesc. Domnule președinte, mă bucură, așa cum ne bucurăm cu toți, să auzim, să ne confirmați că Pactul Ecologic European va fi cel mai ambițios proiect, atât pentru Comisia Europeană cât și pentru Parlamentul European. Ne-am stabilit un, ob- un obiectiv foarte important și să reușim să realizăm acest vis european, acest nou vis european de a deveni ceea ce ați numit dumneavoastră o nouă putere ecologică. Însă nu va fi ușor și va fi nevoie de participarea unei întregi generații. Dacă dorim să ne păstrăm rolul de lider și în domeniul tehnologiilor uh, ecologice, dumneavoastră v-ați referit la o suveranitate în acest sector, vom avea nevoie de, de cercetare și de inovare. Și aș dori să vă întreb cum intenționați să uh, Uh, promovați mai mult, să susțineți mai mult cercetarea și învățământul. Apoi, mobilitatea uh, durabilă. Dincolo de cele spuse până acum, va fi nevoie de uh, campanii de informare, campanii de învățare, um, de mai, bune, de mai bună informare a cetățenilor și a consumatorilor în alegerile pe care le fac. Autoturismele nu trebuie să mai fie percepută ca fiind niște produse, ca niște mărfuri, ci ca niște servicii care sunt oferite consumatorilor. Și aș dori să vă întreb care este ambiția dumneavoastră și vis-a-vis -vis de uh, acest sector. Mulțumesc, Bas Aicut, în numele uh, versilor. Vă mulțumesc, domnule comisar. Sunt la dreapta dumneavoastră aici. Aș dori să insist puțin și sper că nu... Deci aș dori să mai uh, insist puțin uh, asupra rezoluției privind impactul ecologic adoptată de Parlamentul European. Pentru Parlamentul European a fost foarte important să spunem că Europa să-și reducă întreaga am, amprentă de emisii de carbon și asupra mediului înconjurător. Și aș dori să vă întreb cum veți uh, introduce în programul de lucru amprenta din punctul de vedere al resurselor. Și în al doilea rând ne-am dorit un ciclu al materialelor netoxic și până acum DigiGrow nu se ocupă de un asemenea ciclu al materialelor prime netoxice. De fapt, DigiGrow este responsabil pentru spețele în instanță Uh, cu care a fost uh, confruntată comisia, perturbatori diferiți, perturbatori uh, endocrin, acum și plumbul din materialele, din masele plastice. Deci, cum, cum veți face ca aceste probleme să nu mai fie continuate? Mulțumesc! Mulțumesc, Maria Spirachi, numele PP. Mulțumesc! Public health. Vă mulțumesc, domnule comisar. Noi suntem uh, Comisia pentru Mediul Conjurător, dar și pentru Sănătatea Publică. Deci, dacă aș dori să vă întreb dacă veți avea uh, inițiative pentru a păstra uh, accesul, uh, un acces adecvat la medicamente pentru toți, cet- toți uh, pacienții și apoi aj- ajutoarele de stat în domeniul farmaceutic din uh, Europa. Nu știu dacă cunoașteți uh, pericolele cu care ne confruntăm în relațiile cu uh, state terțe care au un avantaj competitiv față de producătorii de medicamente europeni. Mulțumesc. În numele cerere din nou cuvântul domnul Vondra. Nu. Aveți dreptul să luați din nou cuvântul. Mulțumesc. Nu mi-ați răspuns la a doua chestiune la care mă referisem, deci o să revin cu ea. Pentru noi este imposibil să trecem prin această transformare rapidă fără energia uh, nucleară. Deci, uh, Mulțum- vă mulțumesc pentru că ați uh, răspuns domnului Liză, când vine vorba de ajutare de stat și așa mai departe. Da, aștept un răspuns vis-a-vis -vis de ajutoare de stat în domeniul energiei nucleare. Mulțumesc, Timo Vălcăne, numele și da. Mulțumesc, domnule președinte. În, în ceea ce privește antevorbitorul meu, se poate și fără energie nucleară. Lucrurile funcționează bine în Germania. Și aș avea câteva întrebări acum pentru domnul comisar. Mă bucură prezența dumneavoastră va trebui să electrificăm foarte multe sectoare, însă sunt sigur că nu vom putea să le electrificăm pe toate și pentru aceste sectoare vom avea nevoie de hidrogen și mai ales de hidrogen verde, ecologic. Am auzit foarte multe lucruri pe acest uh, subiect, însă nu foarte multe lucruri concrete. Aș avea câteva întrebări. Dispune Comisia Europeană de informații fezabile vis-a-vis -vis de necesitatea de hidro de nevoia de hidrogen ecologic pentru economia europeană, mai ales pentru industria europeană pentru orizontul 2030, 2040 și 2050 și în plus aș dori să știu care considerați că sunt măsurile necesare pentru ca hidrogenul uh, ecologic să poată fi comercial, comercializat cât mai repede și astfel să putem face tranziția de la gaze naturale la hidrogen uh, ecologic și uh, de exemplu, conductele, magistralele de gaze naturale să poată fi folosită și pentru hidrogen și să putem astfel să înlocuim până la urmă gazele naturale cu hidrogen, hidrogenul la un moment dat. Mulțumesc! pentru Renew, Irena Joveva. Mulțumesc, domnule președinte, pentru a, încorp- a încorpora cu succes tehnologii noi, cum ar fi inteligența artificială. Europa trebuie să investească mai mult în cercetare, în infrastructura necesară din acest punct de vedere. Trebuie să să ne orientăm politica industrială astfel încât să țină seama de provocările de mediu. Am avea nevoie de un singur uh, cer european, noi norme care să guverneze interoperabilitatea, standardele legate de uh, schimbările climatice, agricultura, standardele în sănătate și acest volum imens de uh, date trebuie să fie și la dispoziția întreprinderilor mici și mijlocii, a inovatorilor și așa mai departe. Și aș dori să vă întreb, domnule comisar, cum arată o strategie europeană pentru a ajunge la o adevărată piață europeană uh, a informațiilor, a datelor, astfel încât toate aceste date să poată fi folosite de toate mm, sectoarele, lucru care să ducă la un avans tehnologic în domeniul uh, public și în domeniul privat. Deci, cum putem să rămânem lideri din punct de vedere competitiv pentru că doar așa pactul ecologic va avea un succes și vor fi respectate și uh, standardele etice. Mulțumesc. Stanislas Poșac, în numele pe are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu aș avea o, o întrebare legată de piața internă. Mi-a plăcut foarte mult, domnule comisar, ce a spus vis-a-vis -vis de noul pact ecologic european. Trebuie să evaluăm totalitatea consecințelor acestui pact ecologic asupra pieței, asupra întreprinderilor și consumatorilor. Însă, ceea ce a spus că unii trebuie să plătească de, de două ori este îngrijorător și foarte probabil și adevărat. Și aș dori să vă întreb ceva în legătură cu calitatea Um, cu standardele duble în uh, domeniul uh, alimentelor. Au existat acțiuni în acest sens în ultimul uh, mandat din partea ultimei comisii. Pentru noi rămâne un subiect sensibil pentru că în continuare se creează această impresie că Europa ar fi împărțită în Europa de vest și Europa de est și uh, există și acest lucru stă reflectat și din punctul de vedere al uh, standardelor alimentelor și se măsoară, se, uh, măs- se folosesc două standarde de calitate. Cei din vest au, cetățenii din vest au acces la alimente de calitate, esticii la uh, alimente de calitate redusă. Am înțeles că, nu, că siguranța nu este periclitată, dar totuși uh, calitatea acestor alimente este importantă pentru noi. Mulțumesc, Petru Scocalis, din partea GUE este ultimul uh, vorbitor. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule comisar. Nu sunt sigur că această carte, Stages of Economic, Economic Development, sunt uh, mai mai este utilă în această perioadă de evoluție atât de, de rapidă. Și perspectiva de 5 ani este una poate prea lungă. Deci, cum veți evita perpetuarea investițiilor în gazele natu- naturale sau și apoi care este părerea dumneavoastră asupra adaptării în contextul economic. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Oficial ne mai rămân două minute. Eventual vă dăm puțin mai mult, să zicem 5 până la 7 minute ca să răspundeți la întrebările care vi s-au pus, dar sintetic mulțumesc. O să încerc și vă mulțumesc pentru schimb bogat. Mi-am notat toate întrebările. Dacă nu pot să vă răspund acum, o să vă răspund ulterior individual, pentru că toate întrebările sunt importante. O să încep poate cu ultima, pentru că investițiile trebuie să fie la înălțimea ambițiilor și am vorbit despre ele astăzi. E nevoie de o tranziție echitabilă, dar să știți că împreună cu colegii din colegiu și special cu domnul Gentiloni ne gândim la mecanisme care ar putea să ne permite să avem investiții mai ambițioase, <clears throat> special utilizând obligații pe termen foarte îndelungat, cu uh, rate ale dobânzilor uh, record acum, chiar negative, deci uh, lucrăm la instrumente care ar putea să vă dea un efect de pârghie pentru a sprijini și cât mai rapid în această tranziție. Și spun din nou, e vorba de un proiect extrem de important și nevoia de a mobiliza fonduri pentru toți cei implicați și suntem foarte conștienți de faptul că va trebui să mergem mai departe decât s-a prezentat. Sunt situații aparte care ne permit să facem acest lucru. Vă asigur, în legătură cu întrebarea anterioară, nu se face distinție la comisie între cetățenii din Est și din Vest. Sper că ați înțeles asta. <clears throat> Sunt atent uh, în ce privește alimentele inacceptabil să existe o astfel de situație și uh, o să-mi asum responsabilitățile. Să nu uit ceva legat de domeniul nuclear, <clears throat> pentru că s-a spus de două ori și am reamintit. Dar domnul, cred că nu și-a pus casca. Și o să intervină după aia trei oară să-mi spună că nu i-am răspuns. Vă vorbesc despre domeniul nuclear. Așa, acum, v-a spus casca. Bine că v-am observat în sală. Cine a pus întrebarea? Evident că e un subiect important, domeniul nuclear, <clears throat> o sursă importantă de energie <clears throat> pentru statele membre ale Uniunii, e considerat ca fiind energie de tranziție pentru a atinge acest obiectiv în prezent ține de responsabilitatea statelor și nu a Uniunii. Deci, în orice caz, considerăm ca fiind unul dintre elementele mixului energetic al Uniunii, dar încă o dată cu ambiție pe termen îndelungat de a ajunge la energie cu totul decarbonificată, ținând cont de importanța cuvenită și uh, pentru acest caz. În legătură cu inteligența artificială și datele, s-au pus mai multe întrebări pe această temă. E un domeniu <clears throat> absolut esențial. Vă invit eventual ca să nu pierdem acum timpul <clears throat> vă promit că revin dacă mă mai invitați să discutăm strategiile în domeniul inteligenței artificiale pentru a vedea ce ne permite să rezolvăm aceste probleme și apoi împreună cu președintele Comisiei pentru a vedea care e viziunea Comisiei Europene în legătură cu datele, cu fluiditatea datelor și, cum a spus și dumneavoastră în întrebare, pentru a putea avea acces la un volum important de date, date cu caracter public, dar nu doar avem o muncă reală în derulare și cu acordul dumneavoastră putem uh, data viitoare să vă dau mai multe detalii. Acum, având timpul limitat, cred că întrebările pe care le-a spus sunt uh, complet în armonie cu răspunsurile la care lucrăm acum, atât în ce privește aspectele etice, cât și în ce privește inovație, capacitate, cercetare de progres <clears throat> în utilizarea datelor Mm, un produs uh, tot mai important în Europa și în legătură cu care um, cu aceste date și Consiliul European vor face ceea ce trebuie. Mai avem și alte întrebări, uh, da, în legătură cu hidrogenul. N-am răspuns la cifrele dumneavoastră, vă rog să mă scuzați, dar n-am răspunsul precis uh, la cifrele dumneavoastră o să vă transmit, dar nu le cunosc în acest moment. <clears throat> O să văd cu serviciul de resort și vi le ofer. În ce privește acțiunile necesare, v-am spus, vreau să anunț uh, aceste IPCUI în legătură cu hidrogenul, un răspuns concret um, uh, cu, mm, în nume personal, cred în această direcție o filieră strategică care va răspunde durabil la multe probleme, inclusiv în ce privește transportul, mobilitatea și tot ce ține de asta. O să vă transmit cifrele și vă rog să mă iertați că nu le știu pe din afară. Apoi erau ceva în legătură cu elementele netoxice. e ce a fost înainte și ce va fi după aceea, trebuie să fie reguli foarte limpezi. Nu știu cine a pus, dumneavoastră a spus întrebarea. E un element foarte important. Vom stabili reguli clare. E o chestiune foarte importantă. Și despre restul am vorbit cu cei de la GUE. O să discutăm concret din nou cu dumneavoastră acest lucru, dar e un lucru la care ne-am referit. Apoi, doamna Moretti, care cred că a pus o întrebare în legătură cu cercetarea și aveți dreptate în ce privește mobilizarea întregului continent Fondurile pentru cercetare sunt absolut esențiale. Trebuie să avem bugete europene foarte mari. Mai am uh, timp să răspund în legătură cu cercetarea, această muncă colectivă. <clears throat> pentru a fi sprijinită în CFM, pentru ca fondurile pentru cercetare să fie menținute, toate programele, inclusiv uh, în orizontul lui și uh, articulate în pactul verde, Green Deal, să fim atenți ca pachetul financiar să permită să răspundem la nevoile dumneavoastră perfect legitime. Și acum descoper întrebarea uneia dintre colegii de la PP, doamna de acolo în legătură cu autobuzele din țările de jos, descoper că <clears throat> pentru a răspunde la invitație că au fost achiziționate în China. Probabil că ați uh, semnalat pe bună dreptate că nu sunt exact standardele la noi, deci sunt de acord că aici, dacă stau lucrurile așa, e o problemă, evident. O să mă ocup de acest subiect, puteți conta pe mine pentru a găsi soluții și instrumente mai întâi instrumente în panoplia care ne stă la dispoziție de apărare comercială, și aspecte legate de concurență, ce mă interesează, trebuie să văd, pentru că poate fi ceva emblematic, dacă puteți să-mi dați, dacă în panoplia pe care o avem la dispoziție, dacă pot să activez ceva, dacă da, vom, vom examina situația. Păi reciprocitatea în accesul la licitații publice, cred că s-a blocat uh, la Consiliu, dacă nu mă înșel, dar evident o să încerc să avansăm Cred că e un subiect blocat, vom încerca să avansăm totuși. Și încă o dată, în legătură cu cazul concret, în cadrul regulilor de astăzi și la OMC, vă mulțumesc că mi-ați adus la cunoștință, o să examinez ce instrumente ne sunt la dispoziție și o să discut cu colegul Phil Hogan. <clears throat> Și cred că am cam răspuns, în fine, chiar dacă n-am răspuns tuturor, mai sunt și unele subiecte la care v-ați referit în legătură cu imigrație Pot doar să spun că avem nevoie de competențe pentru a putea atinge aceste obiective, aceste competențe. Evident, le vom avea tot mai mult, uh, sper, pe plan intern, dar și în exterior. Suntem 450 de milioane acum de concetățeni europeni. Avem totuși ambiția de a avea creșterea contentului european și sper că va fi de aproximativ 2% pentru a asigura progresul, inclusiv uh, progresul social în previziunea demografică, în orizontului 2050, <clears throat> vom fi tot 450 de milioane, deci e nevoie de competitivitate și tot ce facem aici, despre ce am discutat, să servească ambiției zero carbon, dar și la creșterea competitivității întregului continent, China va trece în 2050 de la 7 miliarde la 9 miliarde și vă mulțumesc sau de fapt populația planetei va trece la 9 miliarde. <clears throat> Ah, mă scuzați că n-am putut din ah, probleme de timp să mă refer la toate întrebările. Ah, Haideți să facem o pauză de un minut și după începem cu un alt subiect fierbinte, Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor, ECDC. So, we are going to resume our work. O să ne continuăm lucrările. Before moving to the uh, uh, ECDC. Înainte de a trece la audierea cu uh, doamna directoare a Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor, vreau să fac câteva anunțuri cu privire la ordinea de zi. În primul rând, faptul că după Brexit și după plecarea colegilor din Marea Britanie, ne-am uh, schimbat numărul membrilor și acest, uh, acest nou număr a fost adoptat de plenara Comisiei. Uh, deci, din, înainte aveam 76 de membri, acum avem 81. Apoi uh, avem uh, alcătuirea numerică a uh, comisie, dar nu avem și alcătuirea nominală care va fi adoptată abia săptămâna viitoare la Strasburg. Unele grupuri politice au cerut uh, să amâne votul pe care ar trebui să-l avem astăzi. Și noi am fost de acord cu amânarea votului și vom vota semestrul european, avizul privind semestrul european, de îndată ce vom avea noua alcătuire a Comisiei Envi, cu toți membrii de plin noi uh, și data ce aceasta va fi aprobată la Strasburg. Acesta este principalul anunț și apoi mi-a uh, solicitat Veronic să, să spun câteva cuvinte uh, vizitatorilor din um, regiunea Ron Alp din Franța și uh, lor vreau să le uh, urez bun venit, dacă mai sunt alții de noi, la Comisia Envy. Trecem deci acum la doilea schimb de păreri, a doua audiere cu ECDC. Avem uh, schimbul de păreri anual de informare care vine la momentul oportun, acum că avem și avem Um, ne confruntăm cu acest virus, coronavirus, și uh, i-am cerut doamnei director să se concentreze asupra acestui virus, coronavirus, și uh, să ne prezinte situația, nivelul de risc și uh, modul în care se gestionează această situație în Uniunea Europeană și la nivel mondial. Dacă ați putea totuși să să vă referiți și la alte subiecte în afară de coronavirus, fiindcă uh, virus, pentru că ECDC-ul se mai ocupă și de alte subiecte în afară de coronavirus, bineînțeles. Mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră, doamnă director, uh, în acest schimb de vederi uh, oportun. Uh, aveți cuvântul timp de 10-15 minute, după care avem o rundă de întrebări și răspunsuri. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc că v-ați invitat astăzi la acest schimb de păreri de cu comisia dumneavoastră. Aș dori să Mulțumesc uh, Ioane Copcinska, noul uh, deputat de contact și celor doi reprezentanțe ai Parlamentului din uh, Consiliul de Administrație, Sofia Masai Cucovici și Marilena Copa. Doamnelor și domnilor, această audiere anuală, așa cum a spus domnul președinte, se va concentra anume pe un anumit subiect și totuși vreau să vă atrag atenția asupra faptului că chiar dacă uh, ne concentrăm asupra acestui subiect, uh, coronavirusul, celelalte virusuri și bacterii care amenință sănătatea uh, europenilor nu dorm și vreau să vă asigur că le monitorizăm în continuare. Așa cum arată faptul că în ultima lună am publicat și um, ne-am ocupat de patru evaluări a riscului pentru coronavirus și încă trei evaluări de risc, dintre care două se ocupau de um, focare de patogeni rezistente la antibiotice, iar asta este un semnal pentru cealaltă amenințare despre care o să vă vorbesc astăzi. Aveam o problemă tehnică. Se încearcă rezolvarea acestei probleme. Și uh, vreau să vă atrag atenția uh, Uh, să, vă, să fac o trecere în revistă. Vă amintesc de anul 2003. Uh, Atunci uh, discutam un alt, despre un alt virus, coronavirus, iar aceasta a dus la înființarea noastră. Iar astăzi, 15 ani mai târziu, agenția noastră are 280 de angajați din 26 uh, de țări ale Uniunii Europene și un buget anual de 60,5 60,5 milioane. Și bineînțeles, uh, acum vorbim despre noul coronavirus. Uh, aceste, acest virus a fost identificat deja în anii 60 și infectează oameni și um, mai multe animale. Din 2003 am avut deja încă două virusuri noi, patogeni care afectau oamenii și în 2012 uh, avem uh, acest ultim uh, coronavirus. Mă scuzați, acest virus identificat în China este o nouă tulpină care nu a fost uh, identificată până acum la oameni. Iar uh, focarele virusurilor, uh, virus, virusilor noi la oameni sunt întotdeauna o îngrijorare, mai ales dacă nu cunoaștem caracteristicile acestui virus, cum se cum se răspândește și cât de greu sunt de tratat aceste infecții. Și vedeți că la ora actuală operăm la nivelul 2 uh, al uh, la nivelul 2 care uh, este nivelul cel mai înalt, unde avem mai multe trepte în o tură, două sau trei. La ora actuală lucrăm în două ture, mai avem un nivel superior unde am putea ajunge. Și ar fi păcat să nu am diapozitivul acum, fiindcă vreau să vă arăt o uh, hartă. Poate vă arăt mai târziu. Voiam să vă spun că din această dimineață, în întreaga lume, avem 17.000 um, 383 de cazuri confirmate și 363 de decese. Majoritatea sunt în China și toate sunt în toate aceste decizii sunt în Asia, 361 în China și unul în Filipine. În Europa avem 25 de cazuri de infecții, 21 în Uniunea Europeană, două în Marea Britanie și două în Rusia. Vă arăt mai târziu ce facem, fiindcă apoi veți vedea pagina de internet pe care am făcut-o, unde actualizăm aceste informații zilnic și ne asigurăm că informațiile ajung la public, nu numai la uh, personal medical. Evaluările noastre au fost folosite de mass media și de presa medicală pentru a comunica cu populația și avem uh, uh, multe contacte cu mass media prin care încercăm să transmitem mai departe mesajul. Situația în Uniunea Europeană este următoarea. Avem 21 de cazuri, iar uh, scopul este să să restrângem, să să restrângem aceste cazuri, să le ținem în carantină și să împiedicăm uh, răspândirea infecției. Și uh, colegii din, uh, din țară fac acest lucru prin diagnosticarea timpurie, prin izolarea persoanelor, identificarea toate persoanelor cu care au intrat în contact aceste persoane și printr-o monitorizare foarte atentă. S-a făcut acest lucru cu aceste 21 de cazuri avem 8 uh, care s-au infectat în Europa, în Germania și unul în Franța. Toate celelalte au fost, uh, au fost infectate în afara Europei. Deocamdată, situația în Europa este sub control. Asta va arăt mai târziu. Scopul nostru în ceea ce privește sprijinul acordat aici este să îngrădim uh, răspândirea infecției, iar materialul nostru are acest scop, materialul pe care îl producem noi. În afară de cele patru evaluări ale riscului despre care v-am vorbit, um, cea din urmă publicată pe 31 ianuarie, am uh, am ajuns la, la am creat niște definiții pentru uh, raportarea cazurilor, uh, orientări de, de trasabilitate și niște documente tehnice care ar trebui să sprijine țările pentru a avea o abordare mai armonizată în ceea ce privește modul în care se uh, îndrumă cazurile suspecte către testare, cum să se informeze pacienții uh, și persoane de contact, uh, și comportamentul persoanelor de contact, cu persoanele care s-au luat contactul și apoi măsuri de prevenire și de control în, în uh, centrele medicale. Am uh, publicat și uh, um, orientări de laborator în ceea ce este raportarea privind acest nou coronavirus și și avem activități de, de control și de verificare a pregătirii țărilor membre. Am întocmit și un studiu de, labor, un studiu de laborator, un sondaj de laborator pentru a vedea dacă țările pot să detecteze acest virus, care ar fi punctul de plecare necesar pentru a avea apoi o strategie de, de uh, îngrădire a uh, infecției și uh, avem laboratoare în cinci țări ale Uniunii Europene care care sunt dispuse să testeze uh, probele din alte țări. Și pentru a ajuta țările am pus la punct uh, tabele pentru călători și pentru personal medical care um, are o secțiune în ceea ce privește călătoritul în China și uh, întoarcerea din, în Europa din China. Aceste, aceste uh, formula, aceste uh, broșuri permit și uh, uh, customizarea lor uh, și pot uh, să fie uh, înscrise cu, însemnate cu logo-ul național și așa mai departe. La ora actuală punem la punct un studiu, un sondaj, în ceea ce privește nivelul de pregătire al țărilor, în general, la nivel general, mai ales în mediul spitalicesc. Bineînțeles că asta nu facem uh, de unii singuri. Uh, colaborăm strâns zilnic cu DGSAN, Sănătate, Sănătatea Comisiei uh, și cu OMC, biroul în Europa, cu omologul nostru din China și cu um, omologul nostru american. Avem contact și cu omologul nostru african pentru a înțelege care este nivelul lor de pregătire și capacitatea lor de a detecta și de a gestiona mm, cazuri de uh, coronavirus uh, nou. Și acum, evaluare de risc. Voiam uh, să rezum activitățile noastre uh, cu evaluarea riscului în Uniunea Europeană. Impactul uh, focarelor cu acest virus corona nou este foarte ridicat. Iar cetățenii care vizitează provincia uh, Hubei este foarte ridicat, riscul de infectare este foarte ridicat. Iar riscul pentru cetățenii care vizitează alte provincii din China este moderat la ora actuală, dar s-ar putea să crească în următoarele săptămâni. Există și un risc moderat uh, și, uh, și până la crescut de a avea alte cazuri importate în Uniunea Europeană de infectare cu virusul corona. Dacă cazurile sunt detectate din timp și uh, se iau măsuri de control și prevenirea infecției, mai ales în mediul, spit, uh, mediul uh, centrelor medicale, riscul de transmitere este considerat scăzut. Dacă aceste măsuri nu sunt aplicate și se detectează cazurile târziu, Bineînțeles, uh, riscul uh, de transmitere a virusului în, uh, în rândul persoanelor de, cu care s-a intrat în contact este mai ridicat și în rândul comunității locale. O să încheie acum aici, în ceea ce privește coronavirusul și aștept întrebările dumneavoastră. Bineînțeles, aș putea să vă spun mai mult, dar vreau acum să subliniez, să vă dau niște exemple de alte amenințări. Una dintre ele este Pojarul. În ultimii trei ani, în Uniunea Europeană, am avut 53 de cazuri, de 153 de cazuri, dintre care 90 de persoane au murit de pojar. Aceasta e o boală pentru care avem vaccin ieftin și foarte eficient. Și asta din cauza faptului că Există informații greșite, false și pe foarte mulți îngrijorează vaccinul împotriva pojarului. Iată de ce în 2018 au existat recomandări ale Consiliului privind consolidarea cooperării în ceea ce privește prevenirea bolilor care ar putea fi preîntâmpinate cu, prin vaccinare. Iar noi ne ocupăm acum de crearea unui portal uh, european uh, pentru vaccinare care să fie sursa de autorități științifice cu uh, um, autoritate de autoritate pentru oricine dorește să aibă informații privind la, vac, la vaccine și uh, acest uh, portal va fi lansat în timpul uh, săptămânii europene a vaccinării. Și am mai vorbit pe la început despre rezistența antimicrobială. Una dintre valorile de risc care a fost publicată astăzi se referă la riscul uh, de uh, o anumită bacterie în uh, Lituania și apoi uh, o evaluare a riscului se referă la focare din mai multe țări uh, a bacteriei E. coli multiresistente. Iar estimările noastre arată că 33 de oameni mor anual din cauza rezistenței antimicrobiene. Iar uh, victime, numărul de victime sau, de, sau uh, uh, numărul de victime pe care îl face rezistența antimicrobiană este comparabil cu cel al gripei și a virusului HIV, chiar dacă acum nu se vorbește așa de mult în mass media despre rezistența microbiană, că se vorbește despre virusul corona. Vreau să vă spun și, des- și că noi uh, încercăm să protejăm Europa și uh, prin activități în afara Europei. Uh, colaborăm cu OMC și cu DG Econ, ECO și la ora actuală avem personal uh, în uh, Congo, unde, uh, unde focarul de Ebola nu a fost încă încă um, încheiat și asta durează de un, un an jumătate. Apoi vreau să vă mai vorbesc și de alte activități din 2019, fiindcă acum analizăm activitatea noastră din anul trecut. Uh, am avut uh, anul trecut 23 de evaluări ale riscului, evaluări rapide ale riscului, iar uh, anul acesta am uh, făcut deja 8 evaluări rapide ale riscului. Vedeți că anul acesta s-ar putea să fie mai intens. Am avut 58 de rapoarte tehnice privind diverse subiecte prin, cu consultări publice și am avut și niște întrebări scrise din partea Parlamentului, nu atât de multe ca de obicei din cauza uh, Eh, din cauza alegerilor parlamentare de anul trecut și am publicat 86 de articole științifice în eh, jurnale științifice. Domeniile prioritare pentru anul acesta sunt, cum am spus, eh, rezistența antimicrobiană, aplicarea recomandărilor Consiliului în ceea ce privește cooperarea sporită în ceea ce privește bolile care ar putea fi prevenite de vaccinare, sprijinirea Comisiei în ceea ce privește obiective de dezvoltare durabile, mai ales în ceea ce privește SIDA, hepatită și tuberculoză. Noi, noi abordăm și proiecte și provocări în ceea ce privește sănătatea electronică și avem și un uh, program uh, de prevenire unde încercăm să anticipăm pentru anumite boli infecțioase situația viitoare pentru a putea să ne pregătim din timp. Sprijinim în continuare statele membre ale Uniunii Europene în uh, activitățile de pregătire la nivel transfrontalier și ne punem la punct și mecanismele interne pentru a vedea ce putem, uh, cum putem să fim mai eficienți. Acum, în ce măsură acest plan pentru anul 2020 uh, va, în care a fost aprobat de uh, la nivelul directorilor acum două luni, să vedem în ce măsură va fi pus în aplicare, fiindcă, dat fiindcă atât de mulți ne ocupăm de coronavirus, în alte, alte activități au fost uh, scoase de pe lista priorităților și apoi în martie vom prezenta, o, vom prezenta directorilor noștri o listă de activități care, de care nu ne, vom, nu, nu ne vom mai ocupa. Și uh, voiam să vă, să vă și un diapozitiv cu cuvinte cheie din regulamentul nostru, din păcate, însă nu pot să vă arăt asta acum, o să, o să vă trimit uh, prezentarea, bineînțeles, și acum vă mulțumesc pentru atenție. Now it's there. Acum a sosit. Again. Deci puteți începe din nou. Uh, well, th- thank you very much. Uh... Vă mulțumesc foarte mult. Oricum, Um, vă vom transmite foarte repede această prezentare. O am în uh, fața mea și a fost o, și este o prezentare foarte interesantă pe care cred că merită să o consultați. și dacă vom dispune de a, și pe ecrane, puteți să, vă, să o folosiți când veți răspunde întrebărilor din partea eurodeputaților. O să începem cu persoana de contact din partea Comisiei MV. Doamna Copcinska, două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, dragi colegi, doamnă director. Bine ați venit. Ne-am întâlnit uh, în mod regulat și am avut un dialog uh, foarte intens între, între Parlamentul European și CDC, așa cum uh, a devenit deja o, o tradiție și sper că vom putea să ne putem co- continua cooperarea și din alte motive, nu doar datorită amenințării reprezentate de această situație amenințătoare generată de apariția virusului corona. Cu ocazia întâlnirilor pe care le-am avut, doamnă director, am discutat și despre um, colaborarea între statele membre în contextul amenințării reprezentate de acest uh, virus. Statele membre co- cooperează din punctul de vedere al uh, îmbunătățirii metodelor de diagnosticare, a metodelor de laborator. Există acest ajutor și cooperare reciprocă între statele membre. Uh, ne-ați uh, adus aminte că odată cu SARS au apărut asemenea cazuri și sunt sigură că vom, vom dispune de mijloacele necesare pentru a răspunde um, acestei uh, urgențe. Aș avea trei întrebări scurte. Centrul European de Prevenire și Control al Bobilor, în calitate de agenție executivă a Uniunii Europene, poate oferi uh, ajutor din punctul de vedere al coordonării, din punctul, din punctul de vedere al stabilirii uh, diagnosticurilor necesare pentru cetățenii europeni sau uh, pentru cetățenii europeni sau uh, um, resortisanța unor state terțe care se află pe teritoriul Uniunii Europene. Și dacă acest virus se va răspândi și mai mult, cum uh, veți pune în aplicare măsurile recomandate de OMS împotriva răspândirii și cum uh, veți pune la dispoziție, cum veți îmbunătăți accesul la, diag- la diagnosticarea uh, prezenței acestui virus. Ați discutat și cu Centrul de Coordonare din China, ați spus și aș dori să știu dacă este, aveți un uh, contact direct cu autoritățile din China sau prin intermediul uh, OMS sau prin intermediul ambasadei Republicii uh, Chineze. Vă mulțumesc din nou și vă mulțumesc pentru că am putut să păstrăm acest uh, contact atât de strâns. Da, într-o întrebare ați ascuns mai multe și uh, vă dau cuvântul acum să răspundeți tuturor acestor întrebări. Vă mulțumesc foarte mult! întrebarea privind uh, sprijinul oferit uh, laboratoarelor. Într-adevăr, anumite state s-au uh, oferit să efectueze teste pe șantioane primite din partea altor state membre. Însă, în această situație în care ne confruntăm cu cazuri Um, punctuale, individuale, ci o diseminare destul de importantă. În, în asemenea, într-un asemenea scenariu am recomandat diagnosticarea fiecărui uh, nu, nu am recomandat diagnosticarea fiecărui caz, pentru că laboratoarele ar fi um, preocupate. Deci trebuie să stabilim un algoritm prin care să putem urmări modul în care evoluează, cum, uh, cum evoluează acest focar și să putem monitoriza situația, să o controlăm, însă în mod normal, dacă există diferite grupuri uh, bine uh, concentrate, atunci nu ar trebui să testăm toată lumea. Pentru că dacă într-un grup Um, există, o perso- există mai multă persoane cu simptome similare și dacă unul este diagnosticat cu virusul respectiv, se poate pleca de la premisa că și restul grupului uh, au contactat uh, boala respectivă. Deci uh, este important ca resursele pe care le avem să le folosim cu, într-un mod rațional. În ceea ce privește uh, Centrul de Prevenire și Control al Bolilor din China, avem un acord de cooperare cu, acea, cu acesta. Suntem, păstrăm un, uh, un uh, contact permanent. Am primit și o traducere a raportului prin care este descrisă situația. și știm că colegii noștri de acolo își desfășoară activitatea sub presiuni importante, dar avem impresia că uh, Uh, până acum ne-au uh, transmis toate informațiile uh, pe care le-au, le-au la dispoziție. Vă mulțumesc. O să avem acum intervențiile spontane. Peter Liza, doamna Gütelan, domnul Saders, Veronique Trille Lenoir, doamna Hazekan, domnul Wallace, doamna Rivasi, Încă 1, 2, 3 următoarea <laughs> intervenție va costa foarte multe puncte. Cred că am încheiat lista. V-aș ruga să încercați să vă limitați la un minut, un minut 30 uh, cu întrebările pentru a primi și răspunsuri detaliate. Începem cu Peter Liz. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc și pentru că ați dat uh, curs uh, propunerii făcute de PP de a discuta acest subiect, pentru că foarte mulți oameni sunt uh, îngrijorați și mm, chiar dacă în alte sectoare se înregistrează mai multe decese, v-ați referit la rezistența la antibiotice și este important în același timp să nu Uh, stârnim panică, dar este la fel de important să fim bine informați. Deci vă mulțumesc pentru aceste informații și cred că um, sarcina noastră nu este să, să răspândim panică în rândul oamenilor, ci să-i liniștim, să le spunem că putem uh, controla uh, riscurile din Uniunea Europeană. Însă aș dori să vă adresez două, două întrebări pe care și le pun și oamenii din circunscripția mea, în circunscripția electorală, există două întreprinderi care produc lucruri în, uh, în Wuhan, de exemplu, și putem să ne așteptăm la o mutație din partea acestui uh, virus, astfel încât să devină și mai puternic și mai periculos și, în al doilea rând, există oameni de știință uh, serioși care ne spun că autoritățile chinezești nu ne-au transmis cifrele corecte, adevărate până acum și aș dori să vă întreb dacă um, dispuneți de informații care să confirme aceste zvonuri sau, din potrivă, considerați că suntem uh, bine informați uh, vis-a-vis -vis de ce se întâmplă în China. Doamna Guteland, numele și dă. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă director, pentru că sunteți aici pentru a discuta toate aceste chestiuni foarte utile, inclusiv uh, chestiunile care nu au un caracter atât de uh, acut și este foarte util să auzim care este activitatea dumneavoastră, care este uh, experiența acumulată în Uniunea Europeană care ne face să putem reacționa mai bine în situații uh, ca aceasta, experiența de pe urma SAR și așa mai departe. Sunt de acord cu antevorbitorul meu. Nu trebuie să răspândim uh, panică, însă trebuie să ne păstrăm uh, vigilența, să insistăm asupra Uh, schimbului de bune practici, necesității unui schimb de bune practici între statele membre, astfel încât uh, virusul să nu se răspândească și uh, mai mult. Și mă bucur în acest context să aud că um, continuați cooperarea cu Organizația Mondială a Sănătății. Și aș avea, mm, în primul rând, următoarea întrebare. În primul rând, când cineva se întoarce din China, mulți se întreabă dacă este purtător al uh, virusului respectiv și dacă uh, există posibilitatea ca persoana respectivă să fie, să treacă printr-o carantină. Și dacă uh, se ajunge în situația în care alte persoane sunt infectate, poate sursa, mm, persoana sursă nu își dă seama cu mm, care sunt toate persoanele cu care s-a întâlnit. Deci ar fi uh, important ca toată lumea să cunoască de fapt uh, toate simptomele cauzate de, de acest uh, virus. Mă bucură faptul că v-ați referit și la situația pojarului și la rezistența um, antimicrobiană și aș dori să știu din partea dumneavoastră ce doriți ca Parlamentul European să facă mai mult pentru a combate uh, rezistența antimicrobiană. Mulțumesc, domnule președinte, doamna directoare. <clears throat> Vedem că amenințările sanitare sunt globale și e nevoie de răspuns solidar și unitar. Virusurile nu cunosc frontiere, soluțiile trebuie să fie pe scară internațională, cel puțin europeană. În acest sens, vreau să salut acțiunile UE, în special cele de monitorizare, coordonare și sprijin ca medic primesc în fiecare zi autorități, uh, de la autoritățile sanitare din țara mea transpunerea franceză a recomandărilor OMS și ECDC pentru profesioniștii din sănătate pentru a ajuta să identifice, să mă uh, vindece persoane atinse de coronavirus. Fișele sunt uh, foarte bine făcute, dar mă întreb în legătură cu implementarea acestor recomandări în diverse țări de pe mapamon și în special în țările vizate în primul rând, pentru că pentru bolile transmisibile, recomandările au sens numai dacă sunt respectate de toți. Doamna director, aveți vreo estimare în ce privește utilizarea implementării acestor recomandări ale OMS, în special, evident, pe teritoriul Chinei? Vă mulțumesc. So I will take an additional three questions. Mm, vom mai avea alte trei întrebări, după care o să vă dau cuvântul. Doamna Benion, numele Ida. Madame la directrice. Doamna directoare, lumea întreagă pare să trăiască o molipsire de anvergură și urgență sanitară cu această transmitere cu viteză rară a coronavirus. Lucrurile ne arată că cifrele pe care le avem par deja depășite și în câteva zile s-ar putea să asistăm la o pandemie. Libera circulație a bunurilor și oamenilor politica de imigrare și controlele slabe la frontiere permit, evident, răspândirea exponențială a acestui tip de virus. Da. Asistăm de câteva zile la un control consolidat al intrărilor pe teritoriile naționale, în special la aeroporturi, la frontierele de acolo, dar frontierele terestre și intraeuropene par la fel de permeabile ca înainte. În acest timp, Rusia a închis frontiera terestră cu China și a oprit uh, eliberarea de China pentru cetățenii chinezi temporar. Oare e psihoză? Probabil că nu, dar uh, Centrul European de Control al Bolilor n-ar trebui oare să încurajeze statele membre să suspende real uh, spațiul Schengen și să aplice um, politici de imigrație pentru a atinge obiectivele pe care le avem. Și vă mulțumesc uh, și o să reacționez și vă mulțumesc anticipat pentru răspuns. Uh, doamna Rivazi pentru verzi. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamna director. Eu consider că încă mai sunt semne de întrebare în legătură cu coronavirus. Vă întreb dacă aveți cumva vreo expertiză oarecum independentă. De exemplu, știm cumva de unde vine. S-a vorbit de lilieci, dar până au spus că era pe piața de acolo, iar cele mai recente informații că de fapt nu era de la piață. Ce știți în acest sens? Apoi ne întrebăm mult în legătură cu posibilitatea de mutații pe care să le sufere acest coronavirus. Cum stau lucrurile? Ați făcut o analiză genetică și ați văzut cumva în funcție de primul coronavirus chinez și cel descoperit acum în Franța, pentru că s-a făcut o analiză genetică, a suferit mutații sau nu? Apoi, puterea de contaminare. Sunt mulți oameni care își pun întrebări. Vedeți că sunt oameni care au venit în Franța, au 14 zile în care sunt în carantină. Contaminarea e de două zile, 10 zile, 15 zile și apoi încep ce privește deputații din Parlamentul European. Cât timp suntem în Europa, avem structuri medicale capabile să vindece oamenii, să izoleze, să se ocupe de ei, să-i trateze. Dar în țările ACP, Africa, Caraibe, Pacific, acolo sunt cazuri de contaminare, acolo lucrurile sunt mai dificile. Aveți cumva recomandări specifice pentru a face în așa fel, ca să spun, se iese diagnostic, pentru că spuneți diagnostic, dar e foarte important să fie diagnosticul corect, să știm dacă e o gripă sau e ceva legat de coronavirus. Ce propuneri și recomandări aveți în acest sens? Mulțumesc. Merci. Mulțumesc. Eh, Madame Hazekamp. Doamna Hazekamp este ultima vorbitoare în prima rundă. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamna Amon, pentru informațiile dumneavoastră. Aș avea o sumedenie de întrebări privind folosirea antibioticelor în uh, sectorul uh, creșterii uh, animalelor și o să mă refer la situația coronavirusului. Am auzit că, că ar fi existat o piață uh, cu multe animale sălbatice, unde erau vândute animale cum ar fi lupi, uh, șerpi, uh, care ar fi fost sursa acestui uh, virus. Știm că mm, o specie de pisici a fost originea virusului SARS, de exemplu, în anul 2003 și dacă am pune uh, capăt acestor practici de a comercializa, de a avea pe piețe um, specii de animale sălbatice, nu ar fi o idee bună? De exemplu, nu am putea interzice introducerea de animale sălbatice în Europa din China? Poate fi un lucru bun atât pentru oameni, dar și pentru animale. Vă mulțumesc că aveți cuvântul niște întrebări foarte ușoare. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate aceste întrebări care acoperă subiecte foarte cuprinzătoare. O să le parcurg muta, mutarea, dacă există potențialul ca acest virus să muteze. Cred că este o întrebare adresată de de două ori. Într-adevăr, virusurile pot uh, să se transforme, să muteze la frecvențe diferite și în legătură cu acest nou virus nu dispunem de informații în acest sens. Pare că discutăm despre acest virus de mult timp, însă nu au trecut decât uh, trei uh, săptămâni de când a fost identificat virusul. Deci trebuie să recunoaștem că există în continuare o serie de întrebări la care nu putem să oferim un răspuns. Poate peste câteva săptămâni, însă acum nu. Și aceasta este una din întrebările la care nu putem da un răspuns. Însă nu o putem uh, ignora. Pentru că această mutație ar afecta până la urmă procesul de diagnosticare în laborator și terapia posibilă. Deci, dar din păcate nu pot să vă, să vă răspund acum. Apoi, dacă dispunem de cifrele adevărate din China, nu avem niciun indiciu cum că lucrurile nu ar fi așa. Poate în ultimele zile ați văzut că cifrele au tot crescut în, în ultimele șapte până la zece zile de la uh, 1200 de noi uh, cazuri raportate fiecare zi până la 2800 ieri și astăzi. Acest lucru nu mie, mie nu, nu mi transmite faptul că ar fi ascunse anumite cifre, ci uh, s-a îmbunătățit uh, metoda de diagnosticare. Uh, deci nu, nu dispune de informații care să ne spună că nu că China nu ne-ar da cifrele corecte, dar chiar dacă și dacă s-ar întâmpla așa, foarte probabil, oricum nu am ști. Și oricum nu putem face decât să ne bazăm pe informațiile de care uh, dispunem și nu este deloc util în acest moment să uh, speculăm, monitorizăm situația și dacă ar apărea discrepanțe, ne-am referit la ele, dar până acum nu avem motive să avem uh, uh, îndoieli. M-ați întrebat de asemenea ce să facem cu cei care se întorc din China în uh, țările europene. Până la urmă, uh, responsabilitatea este cea a autorităților sanitare naționale. Ce am uh, făcut, din păcate nu pot să vă arăt această broșură informativă um, care conține un capitol despre ce ar trebui să facă persoanele care se întorc din China. Se spune, de exemplu, că dacă au uh, simptomele unei infecții respiratorii, ar trebui să se adreseze unui medic general, generalist, unui spital sau um, unei autorități sanitare precizate în broșura respectivă de către statul respectiv, unde să-și prezinte uh, simptome, să se, se referă la simptomele și la locurile pe unde au călătorit, pentru că mai ales în uh, această perioadă a anului, uh, simptomele respiratorii sunt foarte dese și dacă toată lumea care are simptomele unei răceli ar fi testat um, pentru a vedea dacă este infectat cu um, coronavirusul, laboratoarele ar fi depășite și ar trebui să spunem, ar trebui să fie um, precizat faptul că a avut loc această călătorie, când și în ce parte a Chinei. Acestea sunt recomandările din broșura respectivă. Nu știu dacă va fi uh, Uh, va fi luată până la urmă broșura noastră sau fiecare stat și-a redactat propria broșură informativă. Am fost întrebată apoi dacă știm cum uh, sunt implementate orientările OMS în China. Nu. Însă putem, uh, putem adresa această întrebare și să vedem dacă există aceste informații la OMS, însă nu noi trebuie să verificăm care, care este situația în acest punct de vedere, dar putem să ne interesăm pe lângă colegii noștri de la OMS. Apoi, ni s-a cerut să cerem statelor membre să suspende uh, Uh, zona Schengen este ceva care depășește competențele noastre, o agenție științifică, și este o decizie și o dezbatere cu caracter politic până la urmă. Și din punct, din punct de vedere științific în Europa, situația nu justifică o asemenea măsură. De unde a provenit acest virus? O întrebare foarte interesată. Cred că toată lumea își aduce aminte că la început uh, s-a spus că toate cazurile sunt legate de piața de animale sălbatice, respectivă din Wuhan. Ați uh, menționat că și celelalte coronavirusuri din acest secol au avut, cel puțin parțial, o legătură cu animale, ce, ceea ce făcea destul de probabil această ipoteză, însă apoi a devenit foarte clar că nu poate fi singura, singura uh, modalitate de transmitere pentru că din uh, primele, dintr-o sută de cazuri, doar jumătate din ele ar fi putut fi explicate astfel. Deci poate inițial sursa a fost una animală, însă acest virus uh, în mod evident are și uh, capacitatea de a uh, se transmită de la uh, uh, om la om și ce se întâmplă acum în China uh, confirmă această posibilitate de transmitere de la om la om și nu doar de la animale la om. Perioada de incubație. Învățăm mai multe despre perioada de incubație pe măsură ce trece timpul. Acum se estimează că uh, e undeva între 3 și 12 zile și jumătate Deci o perio- uh, perioada de carantină de 14 zile ar trebui să fie suficientă. Este posibil să asistăm și la o, la o perioadă de, de, de, de incubație mai lungă și atunci va trebui să ne ad- adaptăm. Există un, unele virusuri care au o perioadă de uh, incubație de până la 21-22 de zile, deci va trebui să reacționăm și ne adaptăm, să ne adaptăm în funcție de cum evoluează lucr- lucrurile. Uh, statele ACP. Da, avem uh, contact cu Centrul de Prevenire și Control al Bolilor din Africa. Nu am putut să vă arăt uh, harta, dar este foarte frapant faptul că numărul cazurilor de pe continentul african a, este în creștere. Și avem o cooperare bună cu ECDC-ul din Africa și să vedem dacă putem să-i ajutăm cu ceva. Sper că v-am răspuns și întrebării dumneavoastră, doamna Hazekamp. Comerțul cu animale sălbatice, acesta nu este util acum. Însă nu este un, în sine un motiv pentru a-i pune capăt, însă nu cred că ar avea uh, un, o, un impact prea mare când vine vorba de diseminarea acestui virus. Keep them dacă sunt uh, alte întrebări, vă sugerez să le păstrați pentru ultima rundă. Începem acum cu doamna Celes. Mulțumesc, doamna director, pentru că ați venit să ne explicați um, ce se îmbră cu această epidemie foarte mare. Întrebarea mea se referă la ce a spus uh, în ultima parte în legătură cu alte epidemii și capacitatea ECDC și a statelor membre să facă față a actualelor focare, având în vedere că e și sezonul gripei, dar după cum am spus, e vorba și de focare de rujeolă și uh, de rezistență antimicrobiană. Care e relația, să zicem, cu Centrul de Control al Bolilor din China? Aveți comunicare directă sau e prin OMS? Știu că e în afara domeniului de aplicare sau al mandatului dumneavoastră, dacă OMS are personal pe teren în China să înțelegem dacă ratele de contaminare și de deceselor cu care avem de face, dacă cifrele sunt uh, reale sau nu. Fiind această epidemie, dacă au personal cei de la OMS pe teren. Mulțumesc. Domnul Bolceac uh, de la PP. specificky uh, otázce antibiotické rezistence. Aș avea o întrebare specifică legată de rezistența antimicrobiană. Un uh, subiect foarte important și ar fi important ca el să fie perceput și de către populație ca un uh, subiect important. 30.000 uh, de decese se înregistrează în fiecare an și oare Uniunea Europeană nu ar trebui să se implice mai mult, să explice cetățenilor ce înseamnă această um, rezistență antimicrobiană, să le explice că și cetățenii au o uh, responsabilitate prin comportamentul lor. Din partea Renew, acum, următorul vorbitor. Domnul Torvalds, mulțumesc, domnule președinte. Ah, ar trebui aici să o auzim pe Marianne Dietrich cântând uh, unul dintre cântecele. De ce? Pentru că de ce s-a întâmplat în China e același tipar ca data trecută. Ați văzut povestea din New York Times despre oftalmologul care a încercat să-i avertizeze pe oameni și a fost tras de urechi. E același tipar cu statul autoritar care, de fapt, uh, ascunde informațiile. Nu știm câte decese sunt sau nu. Prin urmare, cred că ar trebui să adresăm această întrebare și OMS pentru că o capcană mortală cu astfel de regimuri autoritare, cum e cel din China. Mulțumesc. Thank you. Uh... Mulțumim. Domnul González Casares de la S și D. Vom proveni hoy Mulțumesc uh, pentru prezența alături de noi uh, și a tractat atât rapid în ceea ce privește coronavirusul și noi am uh, reușit să punem puțin capăt panicii. Am văzut clipul și acum trebuie să să tragem învățăminte de pe urma experienței noastre sanitare anterioare și să au mai avut și alte crize, SARS, uh, gripa aviară, Ebola și așa mai departe. Și am mai văzut uh, filmul, uh, cum știm cum este, avem anumite protocoale, după aceea se creează panică, trebuie să închidem frontiere și așa mai departe. Toate astea sunt e, o dovadă de responsabilitate fără să mai ținem cont și de comerțul internațional care va fi blocat de aceste măsuri, ceea ce, bineînțeles, nu ne aduce nimic bun și uh, să nu dăm apă la moară populiștilor alarmiști în ceea ce este epidemii devastatoare care nu sunt reale. Și câte știm despre acest virus, așa cum ați spus și noastră, măsurile de, la, uh, măsurile de laborator uh, dacă ar, fi, ar putea să fie extinse și când va exista un algoritm, dat fiindcă avem protocoale de, proto- de prevenire și de control, când vom avea un algoritm, algoritm care să ne poată ajuta cu diagnosticarea și cazurile mai uh, grave care putea duce la probleme respiratorii care, uh, care pot fi detectate prin protocolul MULSTA. Acesta ar putea fi un instrument care să ne folosească la nivel clinic pentru uh, tratarea timpurie a cazurilor mai grave și uh, dacă acești uh, pacienți cu probleme respiratoare, dacă ne ajunge din China informația că acești uh, pacienții uh, mai gra- răspund la, cu probleme mai grave răspund la tratamente convenționale. Acum vorbim despre această boală, despre infecția cu coronavirus, dar în Africa, în Congo, avem peste 3, 3.000 de bolnavi și peste 2.000 de morți din cauza Ebola. Vreau să vă întreb care sunt previziunile în ceea ce privește controlul real uh, al epidemiei Ebola în Congo, dar fiindcă unii actori internaționali au uh, abandonat această țară. The Greens. Mm, mulțumesc uh, pentru verzi acum, Times. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamne Amon, pentru explicații. Ca toți cei de aici, aș vrea și eu să știu ce va face CDC pentru a ține sub control coronavirusul, dar ne-a dat deja multe explicații. De cât înțeleg, acest virus vine de la o piață ilegală a cărnii din Wuhan sau din altă parte. Prin urmare, aș vrea să profit de ocazie să vă întreb despre controlele cu privire la importuri ilegale de carne de animale sălbatice pentru Uniune și controlul bolilor. Studii de caz eh, estimate de importuri de astfel de carne de animale sălbatice este de 270 de tone pe an în Uniunea Europeană. Eh, pe lângă amenințarea adesea biodiversității, acest trafic de carne ilegală poate fi sursa de noi boli la om eh, care se răspândesc în întreaga lume. În 2014, după criza Ebola și contaminarea cu virus, EFSA a recunoscut că incertitudinea era foarte mare în ce privește riscurile reale pentru sănătate asociate cu importurile ilegale de carne. Deci traficul internațional reprezintă o amenințare importantă pentru sănătatea omului și animalelor, dar și pentru securitatea alimentară. Prin urmare, aș vrea să știu ce acțiuni se întreprind pentru a îmbunătăți controlele și a pune capăt acestor importuri ilegale. Domnul Wallace pentru GUE. Mulțumesc. În legătură cu coronavirus, în ce privește transparența legată de epidemie și focare și datele clinice, măsurile întreprinse, identificarea timpurie, izolarea realizarea secvenței, rata diagnosticare și construirea rapidă a celor spitale. Sunteți de acord că chinezii și guvernul chinez reacționează la virus în mod exemplar? Avem multe de învățat de noi. Al doilea aspect. Existat o îngrijorare în Irlanda în weekend. Un zbor care a venit de la Moscova. Un chinez pe avion care era foarte bolnav Avionul a fost blocat după aterizare, i-au ținut acolo două ore, chinezul a fost luat și examinat și doar azi s-a anunțat că nici măcar n-avea virusul. Dar celorlalți călători nu i s-au dat măști. Mă întreb, vi se pare normal așa ceva? Alte virusuri în în Irlanda, pagina de internet a autorităților n-a fost actualizată, nu există cifre cu privire la numărul de cazuri, nu avem informații cu privire la localizare. Dumneavoastră spuneți că lucrați cu statele membre, ECDC, care dă mm, sfaturi, fluturaj, broșuri și mă întreb ce fel de instrucțiuni sau sfaturi le-ați dat autorităților sanitare din statele membre, cum ar fi Irlanda? problemele la care m-am referit, cum uh, au făcut față situației. Nu sunt alarmist, aș vrea doar să aud uh, dacă credeți că e corect uh, să fac așa cum au făcut. Mulțumesc. So you have the, uh... Aveți 10 minute acum și pentru răspunsuri la întrebări legate de coronavirus și pentru celelalte. Mulțumesc. S-a pus o întrebare acum, făcând față acestei epidemii de coronavirus, ce impact are asupra capacității de a face față restului uh, bolilor în țări. Lucrurile diferă de la o țară la alta. În prezent, sunt doar cinci țări din Uniunea Europeană care sunt afectate. și trebuie să consacre un volum mare de resurse în acest scop. Presupun că monitorizează în continuare celelalte boli. dacă apare un focar, s-ar putea să atingă și niște limite. În astfel de situații, dacă ni se cere, desigur putem oferi sprijin, dar și capacitatea noastră are limite. La un moment dat va trebui să prioritizăm de ce ne ocupăm, nu doar din punctul de vedere european, ci și la nivel de țară. Vreau să vă confirm că noi comunicăm cu autoritățile din China direct cu Centrul de Control al Bolilor și nu prin OMS. Avem un protocol care prevede o astfel de comunicare directă în astfel de situații, pe care am folosit-o și mai devreme. când au fost focarele de gripă aviară. Presupun că OMS are personal pe teren. Biroul regional care e amplisat, cred că la Manila. Și câțiva din epidemiologii din programele noastre de formare sunt în stand-by pentru a se deplasa acum. Rezistența antimicrobiană, da. Populația trebuie să știe despre asta. În fiecare an, din 2008 încoace, avem o zi pe an și de câțiva ani împreună cu OMS o întreagă săptămână în care aducem acest subiect în atenția populației și a profesioniștilor din uh, sănătate, pentru că toată lumea, uh, când e vorba de limitarea și atenuarea rezistenței antimicrobiene, are rolul de jucat. Și pacienții, și medicii, și autoritățile sanitare, și politicienii, și veterinarii, și farmaciștii, toată lumea din societate are un rol de jucat. Aceste campanii în fiecare an se adresează unui segment din populație, unde subliniem acesta e rolul care vă revine. Asta e răspunderea dumneavoastră. Deci se face. Vedem în unele țări că pentru unii agenți patogeni e un uh, platou sau chiar o scădere. Deci se poate face ceva pentru a schimba situația. Și chiar se și întâmplă asta. Din nou, <clears throat> faptul că această abordare riguroasă a chinezilor în ce privește măsurile adoptate e un lucru care nu dă rezultate pretutindeni. Mă îndoiesc că ceva ce s-a întâmplat la Wuhan ar funcționa în Europa, oriunde, de fapt. Dar asta nu înseamnă neapărat automat că e ceva echivalent cu reținerea informației. Noi avem impresia că China, care a fost supusă unor critici severe după epidemia de SARS, a tras anumite învățăminte <clears throat> în ce privește comunicarea informațiilor. Secvența a fost comunicată rapid și cred că Acum situația merge pe o, un model sau un tipar diferit decât acum 15 ani. Apoi algoritmul. Dacă am înțeles bine întrebarea, ați întrebat ceva și legat de tipare. Câți, de fapt, <clears throat> uh, dezvoltă o formă gravă a bolii. Nu știm. În general, infecția e relativ uh, ușoară, dar există și cazuri grave și decese. Dar dacă facem comparația cu numărul total de cazuri, mortalitatea e încă mai mică decât pentru SARS. Deși trebuie să fim precauți, asta e ce vedem doar în prezent. În ce privește tratamentul, deocamdată nu există tratament specific. Se tratează doar simptomele. Când sunt uh, <clears throat> cazuri mai grave, există teste în pregătire să vedem dacă antiviralele de pe piață ar avea vreun efect, dar încă nu avem niciun rezultat. și în ce privește situația din Congo. Numărul de cazuri raportate pe săptămână <clears throat> treptat scad. E o coadă lungă spre sfârșitul uh, epidemiei. După cum știți, e o zonă de război civil în care orice dificultăți de securitate pot în această etapă încă duce la noi focare. Încă nu s-a terminat, dar deocamdată pare să se apropie de dispariție. Apoi, în legătură cu acțiunile care trebuie întreprinse pentru a pune în uh, capăt comerțului ilegal cu carnea de animale sărbatice. Nu ține deloc de mandatul nostru, așa că nu pot să vă răspund la această întrebare. După cum a spus și dumneavoastră, Asta ține mai mult de EFSA și de Comisia Europeană. Apoi, în legătură cu Irlanda, nu știu exact ce s-a întâmplat cu avionul despre care ați vorbit, dar faptul că ceilalți călători au putut să plece, nu sunt convinsă că chiar așa i-au lăsat să meargă unde dorea. Sunt convinsă că există niște detalii de contact pentru o monitorizare potențială care au fost păstrate de autoritățile de sănătate. În ce privește cum se aplică, ce se face cu informațiile, asta ține de autoritățile naționale, ele decid. Noi nu putem decât să punem la dispoziție informațiile către țările respective și avem, de fapt, un mecanism din 2013 încoace cu decizii transfrontaliere când e vorba de o amenințare la adresa sănătății, unde statele membre fac schimb de informații, ce fac, ce măsuri pun în aplicare. Și am primit foarte multe informații în legătură cu ce au pus în aplicare țările. Nu pot să-mi aduc aminte acum precis pentru Irlanda, dar sunt convinsă că au aplicat măsuri de informare a populației. Și cred că am cam terminat. Sper că am răspuns la toate întrebările. Mulțumesc în 8 minute. Foarte bine. Felicitări. Era un reproș? Nu. Deloc. Acum, pentru încheierea acestui punct, o să-i dau cuvântul celor doi reprezentanți în uh, Consiliul de Conducere CDC, doamna Copa și colegul Covici, pentru 4 minute în total, deci 2 minute fiecare. Mulțumesc, domnule președinte, confirm pentru invitația la audierea publică a ECDC. Îi mulțumesc și domnului directoare Andreea Amon pentru o prezentare. Aș vrea să subliniez două aspecte. Mai întâi, o propunere suplimentară în abordarea ECDC și apoi legătură cu rolul meu ca reprezentant a Parlamentului European. După Brexit e și mai limpede că cetățeanul european nu știe suficient despre avantajele pe care le aduc instituțiile europene. ECDC trebuie de asemenea să se apropie mai mult de cetățeni cu o comunicare reală cu publicul larg, în legătură strânsă cu cetățeanul, mulțumită unei abordări multilingvistice. De fapt, documentele ECDC sunt disponibile doar în limba engleză. Cetățeanul trebuie să aibă posibilitatea de a citi pe pagina internet în limba maternă, în special vârstnicii. O abordare convingătoare a comunicării cu publicul larg ar fi eficace ca instrument de luptă împotriva dezinformării, chiar și acum când e vorba de coronavirus. Consolidarea încrederii cetățeanului european în instituțiile europene, cum e și ECDC, probabil e mai necesară ca oricând în istoria sau trecutul recent. Al doilea aspect la care vreau să mă refer se referă la regulile de comunicare între Envi și noi, ca reprezentanți în Consiliul de Administrație al ECDC. Am funcția onorifică de reprezentant a Parlamentului European în Consiliul de Administrație împreună cu doamna Copa. Fac acest lucru benevol, fără să primesc vreo remunerație. Aș vrea cel puțin uh, să servesc Envi și distinși membrii Parlamentului European să le pun la dispoziție informații de la ECDC și observațiile proprii. Problema este că nu avem reguli clare și un sistem real de feedback. Cu astfel de îmbunătățire, noi am putea întări încrederea satisfacția și impresia de securitate a cetățeanului european și vă mulțumesc. Uh, thank you, Mr. Uh, Chairman. Uh, mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, uh, dați-mi voie să vă spun că sunt de acord cu uh, ce a spus colega mea, Sofia Cucovici, fiindcă uh, este foarte important uh, să aducem opinia publică în această dezbatere în ceea ce privește chestiunile de sănătate. Vreau să vă spun că, după părerea mea, um, ECDC este o organizație care are posibilitatea de a se adapta la anumite amenințări și care se poate transforma. Și uh, constatăm acest lucru de fiecare dată, iar um, coronavirusul este un astfel de caz de adaptare și de reacție, iar uh, agenția are o activitate uh, multiplă. Iar experiența mea în ultimii patru ani este că principalele probleme reprezintă rezistența antimicrobiană și rezistența și reticența la vaccinare care sunt caracteristici uh, ale mediului european uh, și uh, subiecte centrale ale ECDC. Eu uh, una aș dori ca Parlamentul European uh, să fie mult mai implicat și mult mai informat uh, în ceea ce privește evoluțiile din, în ceea ce privește activitatea ECDC. Doamna Covici și cu mine, ca reprezentanții ai Parlamentului European, încercăm să, să facem legătura între Consiliul de Administrație și Parlamentul European, mai ales după alegerile europene și aș vrea să mulțumesc doamnei Cupcinska pentru interesul de care a dat dovadă în, um, în ceea ce privește comunicarea cu noi uh, și cred că putem să facem mai mult pentru cetățenii europeni uh, și și uh, că avem, putem avea o colaborare mai bună între Envi și uh, opinia publică. Acesta este mare provocare și pentru agenția CDC, dar și pentru noi. Cum rămâne cu traducerile? Cu, cu traducerea? Mulțumesc foarte mult. Am avut deja această dezbatere de mai multe ori la ECDC și la Consiliul, de, Consiliul Director și părerile sunt împărțite pentru că unii membri nu dorim uh, să comunicăm direct cu opinia publică, cu cetățenii. Asta, pe de-o parte, noi considerăm că suntem cumva între Ciocan și Nicovala aici. În ceea ce privește traducerea, e adevărat că majoritatea documentelor noastre sunt numai în engleză și uh, și ne gândim și la această posibilitate de a traduce documentele, cel puțin să traducem uh, rezumatele acestor documente în limbile de circulație mai mare, pentru că aceste documente, de pildă, pentru virusul corona, după ce am, uh, dacă așteptăm uh, traducerea toate limbile, după aceea, până primim traducerea toate limbile, trebuie actualizate documentele. În această etapă, a evoluției, traducerea nu este posibilă, nu este fezabilă. Am încercat și cu traducerea automată. Pentru textele tehnice nu, nu e bună deloc încă. S-ar putea să se schimbe lucrurile. Și vreau să mulțumesc uh, Sofiei și Marilenei, fiindcă um, ne transmit uh, informații de la Parlamentul European și ne prezintă uh, și ne, ne spun și nouă ce se întâmplă aici la dumneavoastră în Consiliul de Administrație. Mulțumesc foarte mult! In two weeks time we will have... Peste două săptămâni Domnul Chiriachides, comisar pentru sănătate, va fi la alături de noi. Și dacă vom avea evoluții suplimentare în ceea ce privește virusul corona uh, și dacă va fi nevoie, vă vom invita din nou alături de noi. Cu mare plăcere! So, um, As I said earlier, uh, we are not going to vote today. Uh, we'll vote. Cum am spus mai devreme, nu o să votăm astăzi, să votăm uh, la Strasburg când vom avea și alcătuirea finală a comisiei noastre, când va fi adoptată. Și înainte la trece la cele două obiecții, niște anunțuri. privind uh, recomandarea coordonatorilor privind uh, de pe 20, 20 ianuarie. Nu avem obiecții. Deci se adoptă. Trecem la solicitarea privind neaprobarea extractului de propolis și dau cuvântul doamnei uh, Bruna din partea ID. Domnule președinte, dragi colegi, Vă prezint obiecția colegii uh, Joel Melan, care este, are alte um, obligații acum și nu poate fi prezentă. Rog uh, colegii care nu vor să mai rămână să folosească sala ca să puteți să, uh, ca să putem să vă auzim. Doamnă director, vă rog să părăsiți sala dacă puteți, mulțumesc. Cer scuze. Dar nicio problemă, sigur. Domnule președinte, dragi colegi, deci o reprezint pe colega mea, Joel Melan, care este ocupată în altă parte și care își scuze că nu poate să fie aici pentru a vă prezenta, prezenta textul său. O să încerc să prezint uh, punctele cele mai importante pe care se bazează argumentația noastră în ceea ce privește această decizie uh, a Comisiei uh, de a nu aproba, de a nu aproba propoziția ca substanțe de bază. O decizie Um, de neînțeles. Propolis este o substanță provenită de la uh, albine. Albinele sunt animale, iar această substanță are foarte multe, uh, multe, foarte multe proprietăți pentru stup și pentru sănătatea albinelor. Aceasta, pentru asta există observații științifice riguroase și studii. Și apoi, se consumă și este autorizat uh, această substanță ca complement alimentar. Și a devenit uh, într-o, într-o substanță hidroalcoolică uh, o, un medicament foarte bun pentru uh, gâtul roșu și se găsește peste tot în farmacii. Deci întrunește toate criteriile de siguranță pentru consumul uman. Și trebuie să nu uităm că propolisul este autorizat pentru consumul uh, uman. Și uh, EFSA uh, și Comisia vorbește despre faptul că EFSA, EFSA Um, face referire la unele riscuri, la posibilitatea de perturbare endocrinică și, endocrină și toxicitatea sa. Aceste argumente sunt poate o glumă din partea Comisiei. Vreau să vă spun că deciziile cu privire la substanțele active de bază au fost totdeauna duplicitare. De, deci, de ce să se a, autorizeze glifosatul 10 ani dar fiindcă poate este cancerigen și spre deosebire de propolis, nu este un, comple- nu este un uh, complement alimentar. Iar uh, aprobarea propolisului ca substanță de bază nu vizează decât uh, anumite plante uh, uh, unde nu se consumă coaja. Iar uh, apoi uh, avem și o anumită... și uh, aceasta este a doua oară când Comisia refuză Uh, aprobarea unor pesticide cu un risc scăzut în ceea ce privește uh, o anumită substanță pesticidă. Trebuie să dăm o, o anumită, trebuie să dăm o șansă agricultorilor noștri, asta nu se dorește aici la Berlemo, uh, a comisie Vă rog foarte mult să susțineți această obiecție, dragi colegi, și în ciuda faptului că suntem de culori politice diferite, trebuie cu toții să, să colaborăm pentru a rezolva această anom- anomalie. Mulțumesc! Dau cuvântul grupurilor politice, începând cu uh, PPE. Domnul uh, Mațelis. Da, acesta este un argument de bun simț. Dacă se folosește în medicină propolisul uh, și altfel este o substanță um, nepericul, care nu e periculoasă, dar EFSA din 2013, din, din, uh, din 2013 a oferit asistență științifică Comisiei în ceea ce privește evaluarea și um, evaluarea acestei substanțe, substanțe de bază, a identificat uh, sexatul de propolis și uh, a fost, uh, iar propolisul a fost, s-a cerut din partea unei companii franceze să fie folosit ca Um, insecticid și fungicid, iar uh, informațiile oferite nu au fost suficiente pentru a demonstra absența potențialului genotoxic și a activității endocrine. Iar activitățile privind uh, extractul de propolis nu au permis uh, finalizarea evaluării riscului la adresa consumatorilor, iar în raport îngrijorările cu privire la această substanță nu au putut fi eliminate. După părerea mea, în astfel de cazuri, în aceste cazuri, informațiile științifice ar trebui să fie respectate, iar substanțele trebuie să fie aprobate doar dacă nu există nicio îndoială că nu există genotoxicitate și, și uh, efecte endocrine. Deci nu sunt de acord cu această obiecție. Mulțumesc de partea S și D nu este nimeni? Ba da. A, Michel uh, zi, nu e trecut la S și D, nu-i așa? Deci nimeni de la S și D, de la Renew. Mulțumesc, uh, domnule președinte. E greu ca un coordonator să răspundă unei astfel de întrebări. Cred că e vorba de o neînțelegere aici. În document scrie foarte clar că propolisul ca substanță naturală ar trebui să fie solubil în uh, apă. Dar nu asta avem aici. Aici avem uh, un uh, propolis so, solubil în etanol. Deci altfel stau lucrurile aici și nu suntem de acord cu această obiecție. Din partea verzilor? Mulțumesc, domnule președinte. Ar trebui să respectăm știința, dacă există o obligație de a avea anumite măsuri, anumite studii pentru a aproba o anumită substanță, ar trebui să facem o diferență dacă substanța este de origine naturală sau de origine sintetică, ci uh, să uh, ne bazăm pe ce ne spune știința, iar dacă iar dacă furn, furnizorul nu poate oferi aceste studii, atunci nu, nu trebuie să se, uh, să se permită um, autorizarea. Nu suntem de acord. Partea ECR-ului acum. Mulțumesc. Nici noi nu sprijinim această obiecție uh, din cauza faptului că pentru extractul de, propori, de propolis, informațiile pe care le avem la dispoziție nu, sunt, nu au fost suficiente pentru ca Comisia să ajungă la concluzia că criteriile de aprobare pentru substanțele de bază stabilite în articolul 23 uh, în uh, um, regulamentul privind produse de protecție fitosanitară a fost întrunite. Și în același timp uh, trebuie să fie foarte clar că această decizie nu înseamnă că nu se poate face o aplicație pentru aprobarea extractului de propolis ca o substanță activă obișnuită sau uh, ca o substanță fără risc în conformitate cu articolul 7 a acestui regulament. Și pentru a rezuma lucrurile, în conformitate cu articolul 23, nu sprijinim această obiecție, dar există poate o uh, posibilitate pe viitor, pentru că ne place pro- propolisul. Mulțumesc, domnul Hazencam. Doamna Hazencam. Mulțumesc. Uh, albinele sunt foarte importante mm, pentru polinizare, produc uh, miere uh, și așa mai departe, Și uh, în acest uh, caz, uh, folosirea propolis, propolisului ar trebui să fie înlesnită. Dacă putem să cumpărăm propolis în magazin, de ce să nu îl autorizăm și în acest caz? Dar trebuie să fim foarte prudenți aici. Am văzut acest lucru în Olanda, unele produse sigure, cum ar fi oțetul, pot să aibă efecte asupra mediului. Oțetul este foarte dăunător albinelor, de pildă. Trebuie să analizăm toate ingredientele, iar în acest caz trebuie să facem acest lucru dacă, dacă EFSA consideră că nu sunt suficiente date pentru a evita efectele genotoxice, trebuie să nu autorizăm acest ingredient și să ne întrebăm Uh, și atunci uh, ne punem întrebări în ceea ce privește autorizarea propolisului. Noi am votat împotriva acestei uh, obiecții. Mulțumesc. De la DG Sante, reprezentantul DG Sante are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Și uh, pot să fiu foarte succint, fiindcă uh, toți uh, vorbitorii de după uh, persoana care a prezentat obiecția au spus ce vreau să spun și eu. Aprobarea sau deciziile privind la aprobare se referă la substanțele de bază. Substanțele de bază sunt o categorie anume a substanțelor active uh, în ceea ce privește regulamentul privind protecția produsele fitosanitare, nu există un termen uh, uh, limită și uh, nu este o perioadă de timp necesară, poate fi folosită imediat, iar iar standardele pentru aprobare sunt foarte ridicate. Unul dintre ele este să nu rezice nicio îndoială. Extractul de propolis, în conformitate cu informațiile provenite de la um, compania care a depus uh, aplicația este uh, are un are ca scop uh, efectul sanitar, efectul de uh, uh, curățare asupra piel, a pielii și uh, aici nu este vorba despre consumul uh, propolisului, uh, ci despre contactul cu pielea și a avut apoi un studiu în 2010 care a conchis că nu sunt suficiente informații pentru a face legătura între uh, consumul de propolis și efectele benefice asupra sănătății. În încheiere vreau să spun și eu ce uh, a spus domnul Vanda, că aici uh, este vorba despre aprobarea unei substanțe de bază. Bineînțeles, se poate face apoi o cerere de ca substanță activă cu risc scăzut dacă se oferă toate dovezile necesare pentru a exclude genotoxicitatea acestei, acestei substanțe și efectul său de perturbator endocrin, fiindcă altfel, bineînțeles, n-ar putea să primească autorizație nici în acest caz. Mulțumesc că aceasta este poziția grupurilor politice și vom vota în februarie, pe 13 sau 18 februarie. Trecem acum mai departe la Obișnuită, obișnuită obiecte privind uh, organismele modificate genetic. Începând cu doamna Tilly Metz, care este în sală. Producția este un um, uh, motor, uh, un, un cauză foarte importantă a deforestării în America de Sud și uh, 80% a producției de soia este modificată genetic și acest uh, tip, acest soi, este rezistent pesticidelor, cum ar fi glifosatul și așa mai departe, ceea ce înseamnă că um, aceste uh, soiuri s-au răspândit în ecosisteme în primejde și este important să se impună uh, și este important să se spună că uh, interdicția noastră privind OMG-ul în furaje duce la această defrișare în America de Sud și ar trebui în primul rând să punem sub semnul întrebării acest sistem absurd. Întrebarea mea este din nou dacă Comisia dorește să includă importurile de organisme modificate genetic, mai ales soia, în evaluarea sa ecologică a importurilor uh, europene, dat fiind problemele de, de friș, legate de frișere și de faptul că nu există o majoritate clare de, uh, din partea statelor membru, membre pentru Uh, și în favoarea uh, importurilor de organisme modificate de genetic. De ce se continuă cu această practică? Și Comisia recunoaște faptul că e nevoie urgent să se reducă consumul european de uh, carne și de lactate, iar rezoluția noastră cere integrarea plantelor proteice locale în strategia de la fermă, la, de la fermă pe farfurie. Dau cuvântul PPE-ului, după care următoarele grupuri politice. Doamna Doamna Poiard. Vreau în primul rând să spun că EFSA a dat un aviz uh, pozitiv a acestor culturi și nu au fost uh, identificate ca fiind mai dăunătoare decât uh, omologele lor tradiționale. Și ehm, vreau să vă spun că nu s-a votat niciodată împotriva recoltelor ehm, de plante modificate genetic. Și dacă ehm, EFSA spune că aceste plante sunt sigure, atunci trebuie să avem încredere în, aceste, în acest aviz științific. Asta face comisia, nu și-a încălcat în niciun, în niciun caz mandatul și îi rog pe colegi să voteze împotriva acestei obiecții. Gunter Zidel din partea SD. Stimate domnule președinte, sper să ajungem din nou la o majoritate covârșitoare, mai ales că în acest caz este vorba de o, un organism modificat genetic care, dincolo de consecințele asupra mediului înconjurător, are un impact și din punctul de vedere al deciziei uh, deciziei politice. Consiliul de resort nu a luat nicio decizie, ceea ce înseamnă că autorizarea nu este uh, nu se bucură de o majoritate nici măcar calificată din, uh, din partea statelor uh, membre și ținând seama de necesitatea de a găsi o decizie democratică, autorizarea din partea Comisiei în lipsa unei majorități calificate în partea statelor membre nu ar trebui să fie uh, acceptată, pentru că uh, până acum s-a ignorat faptul că s-a ajuns, în, uh, s-a ajuns pe piața europeană, a ajuns pe piața europeană produse modificate genetic, chiar dacă uh, noua președintă a Comisiei a spus că pe viitor va ține seama de părerea Parlamentului European. Domnul Huitama. Da. Vorbim din nou despre organismul modificat genetic și uh, poate ar trebui, trebui să discutăm mai pe larg, dar haideți să fim mai constructivi. Este o discuție în care emoțiile sunt aprinse, trebuie să analizăm efectele pozitive, riscurile, efectele negative și să vedem care sunt evoluțiile noilor tehnici de cultivare și așa mai departe. Uh, știința nu stă pe loc, uh, se dezvoltă uh, pe zi ce trece, iar în grupul nostru vrem să avem o abordare științifică în ceea ce privește discuția acestui do- pe marginea acestui dosar, fiindcă ce facem acum um, unor membri nu le plac OMG-urile. Da, foarte bine dar apoi ne folosim de acest instrument al obiecțiilor pentru a contesta deciziile Comisiei Europene, spunând că își depășește mandatul, dar nu se întâmplă asta. Deci dacă vrem să facem ceva într-adevăr și dacă avem construcții mai constructive, ar trebui să schimbăm legislația. N-are niciun sens. Avem, uh, avem uh, am folosit aceste obiecte de nu știu câte ori, folosim la maxim acest instrument și facem, dăm vina pe comisie că își face treaba. Apoi uh, dăm vina pe, vina, dăm vina pe EFSA că își face treaba, pur și simplu. Nu e un comportament demn de politicieni și trebuie să înțelegem mai bine ce vrem, ce, eh, eh, ce organizații modificate genetic dorim să legiferăm. Mulțumesc. Din partea ID nu este nimeni, în partea ECR. Domnul Honjoa. Din nou. Da. Avem aceste obiecții, domnul Vondra, mă scuzați, avem aceste obiecții din două motive. Noi suntem de partea comisiei, așa cum spun tinerii, tinerii ne spun să ascultăm uh, ce spun oamenii de știință. Noi, noi asta facem, plecăm urechea la ce spun oamenii de știință, nu la ce spun ideologii. Și apoi, la nivel procedural, avem deja, când știu câte, opt obiecții, chiar uh, de la începutul mandatului numai, dacă nu mă înșel, și noi considerăm că uh, nu face obiectul, nu este, nu este un subiect pentru obiecția uh, de comitologie. Comisia nu și-a depășit mandatul, iar uh, proiectul de măsuri de uh, punere în aplicare își respectă și ele mandatul. Iar înaintarea de obiecții în mod consecvent uh, subminează părerea noastră procesul democratic uh, al Parlamentului European în momentul în care vine vorba de controlul legislației secundare și iată de acest motiv acest text uh, nu se bucură de sprijinul nostru. Din partea GUE, doamna Hazekamp. Mulțumesc, domnule președinte. În 43 de rezoluții adopt, au fost 43 de rezoluții adoptate în uh, mai puțin de 6 ani, ceea ce privește culturile OMG. Acum suntem la 44 revoluție, acum este vorba despre soia rezistent la glifozat și glifozinat, substanțe care sunt uh, agroindustrie care distruge totul. Glifozatul este cancerigen și glifozinatul este interzis în Europa, fiindcă uh, reprezintă, reprezintă um, creează probleme de reproducere și nu uh, trebuie a, uh, a, aprobat acesta pentru că nu există majoritatea calificată. Articolul 6 al 3 al comitologiei vă permite să refuzați uh, autorizația dacă nu se obține o majoritate calificată. Comisia în programul de lucru pe 2020 spune că va face prioritară posibilitatea ca statele membre de a interzice culturile uh, OMG autorizate de comisie. Spus în la măsură că dorește să îmbunătățească comitologia. Da, asta e foarte bine, e o veste bună, dar comisia autorizează în continuare culturi modificate genetic care, care nu le dorește nimeni. Nici în momentul în care statele membre uh, par interesate. Haideți să fim sinceri. Asta este o muncă inutilă. Avem Bayer și alte companii care au posibilitatea de a lansa proceduri care durează, vor dura de zile împotriva a, acestor măsuri. Puteți să ne promiteți că autorizarea culti- culturilor rezistente nu a, va mai fi permisă în acest nou program de lucru? Dau cuvântul comisiei acum. Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, ascultat uh, din nou cu atenție toate aceste elemente și, în primul rând, vreau să uh, subliniez faptul că toate procedurile au fost urmate. Am respectat competențele de punere în aplicare pe care le-a oferit Comisiei, Parlamentul și Consiliul iar uh, vreau, în același uh, timp vreau să vă reamintesc că toate statele membre, chiar dacă nu au votat pentru, nu au votat împotrivă și importă toate aceste uh, toate aceste culturi modificate genetic și de ce? Pentru că e nevoie de nutreț modificat genetic în Uniunea Europeană. Și noi reacționăm la cerere, fiindcă organismele modificate genetic sunt sigure, EFSA a, derulat o evaluare a riscului cuprinzătoare și nu putem spune că aceste organisme modificate genetic sunt nesigure, sunt periculoase. E adevărat că în uh, Comisia Permanentă statele membre nu uh, își dau un aviz, dar nu votează nici pentru, nici împotrivă. Deci nu, nu este un aviz, iar și nu este niciun motiv ca Comisia să nu aprobe autorizările, fiindcă avem un uh, aviz pozitiv din partea EFSE și nu avem uh, alte motive decât siguranța. Și bineînțeles că vrem să respectăm acordurile internaționale din rezoluție, dar în egală măsură este clar că un act care arată că uh, un produs este, sigur, Uniunea Europeană nu poate să rezolve toate problemele la nivel internațional. Trebuie să ne ocupăm de acordurile internaționale, dar nu refuzând uh, un anumit produs, uh, un anumit uh, organism modificat genetic care este, care nu este periculos. Și vreau să vă spun că importăm din, și din SUA și din Canada Trebuie să fim foarte atenți cu această problemă a defrișării, care este gravă și să știți că Comisia a propus un cadru special în ceea ce privește defrișarea. Trebuie să, ne, să facem ceva, dar nu refuzând un OMG care poate fi importat din orice țară terță și care nu este neapărat cultivat pe o zonă defrișată. Trebuie să fim coerenți, eficienți, fiindcă prin refuzarea, respingerea acestui gen, nu am fi coerenți și n-am respectat legea. Vă spun că nu avem niciun motiv juridic să să retragem această, acest proiect de autorizare pentru că se bazează pe un aviz EFSA și poate că vă plictisesc, dar vreau să vă spun asta din nou, fiindcă acestea sunt argumentele juridice pe care le avem care ne arată că uh, respectăm uh, angajamentele internaționale ale Uniunii Europene, că le luăm în serios și uh, totuși haideți să nu facem asta prin procesul de autorizare a unui OMG. Dreptul de control este limitat la competențele de punere în aplicare care au fost respectate întru totul. Vă mulțumesc! Da, vom vota aceste obiecții în 13 februarie și dacă vor fi adoptate, vor ajunge în plenară. Următoarea reuniune va avea loc la Strasburg pe 13 februarie și cu asta am încheiat reuniunea de astăzi.